Bună ziua, dragi colegi. Vom începe imediat ședința. Îmi cer scuze pentru întârzierea de 10 minute. Vom începe cu primul punct de pe ordinea de zi. Primul punct de pe ordinea de zi se referă la raportul privind despre pregătirile pentru vizita la Berlin. De asemenea, am luat notă de faptul că este necesar să se ab, uh, ab, renunțe la discutarea programului pentru uh, România, lucru pe care am vrut să-l facem uh, inițial cât mai repede împreună cu colegii din grupurile de lucru. Doamna Aiken, începește vizitele din 2012. Uh, mă, uh, mi, se pare ciudat, uh, mi se pare ciudat modul în care se iau decizii în acest grup. Am auzit zvonuri că cineva încearcă să submineze deciziile luate cu majoritate în această comisie. Sper că mai avem în continuare pe ordinea de zi subiectul despre libertatea presei, dacă nu va fi un scandal. Sper că va fi dezbătut. Mulțumesc, doamna Auken. În ce privește calendarul, cum spuneam, pentru vizitele în 2012, coordonatorii au răspuns unei cereri din partea biroului în legătură cu mai multe detalii referitor la numărul de membri care merg în delegație și destinația lor. Și am confirmat o serie de țări care deja indicaseră anul trecut, care erau indicate anul trecut, Spania, Italia, Polonia și Franța. Și am adăugat cele două destinații de, discutate la ultima întâlnire a coordonatorilor Spania și Germania. Detaliile acestor programe vor fi definite pe o bază ad hoc. De asemenea, coordonatorii au decis în ce privește numirea raportorului uh, pentru aviz, în ce privește avizul uh, pe raportul 2013, anul cetățenilor. O să meargă așadar raportul acesta la grupul EFD și colegii au fost informați în legătură cu o comunicare primită din partea președintelui AFCO privind regulile care se aplică pentru uh, petițiile cetățenilor. Președintele uh, Comisiei ar fi vrut ca noi să le oferim un aviz până pe data de 5 octombrie, că până mâine. Și așa cum am spus uh, ieri la uh, ședință, la ședința comisiei noastre, Parlamentul a primit uh, notificări privind sentința curții în cazul Tegebar, a cărui petiție a fost respinsă de această comisie în 2007 pentru că a fost considerată inadmisibilă și domnul Tegebar a făcut apel împotriva acestei decizii și considerând că uh, această comisie ar trebui să justifice pe o bază ad hoc uh, decizia privind uh, inadmisibilitatea, ceea ce a dus la punerea în mișcare a acestui caz juridic. Va exista o schimbare în conținutul scrisorii trimise petiționarului prin care se declară inadmisibilitatea. Pentru următoarea întâlnire, 21-22 noiembrie, avem proiectul de ordine de zi care în următoarele ore vă va fi transmis pentru a-l aproba. Ieri, din păcate, el nu a fost gata. Asta ar fi așadar prezentarea activității în reuniunea coordonatorilor de ieri și încheiem acest punct de pe ordinea de zi. Și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume punctul 14, cetățenia UE în 2010. Raportor este doamna Vălan. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamne președinte, dragi colegi. Dați-mi voie mai întâi să salut eforturile făcute de comisie pentru a întări cetățenia europeană. Pentru că acesta este scopul uh, pentru care se prezintă raportul, pentru care s-a prezentat raportul privind cetățenia în octombrie 2010. Și în uh, discutarea acestui raport aș trebui să încep prin a spune că acest Parlament a subliniat în câteva ocazii importanța întăririi eficienței practice a cetățeniei europene. Și dați-mi voie să vă reamintesc aceste ocazii. Am avut un raport privind aplicarea directivei 38 din 2004 privind cetă- drepturile cetățenilor Uniunii eh, și a familiilor lor să se miște și să rezideze liber în teritoriile statelor membre. Raportul a subliniat o serie de obstacole în calea liberei mișcări a cetățenilor, cum ar fi dreptul de intrare și de rezidență pentru membrii familiilor din țări non-EU, și obligațiile uh, cetățenilor când cer permis de ședere să ofere uh, documente suplimentare cum ar fi permise de lucru sau alte dovezi privind uh, faptul că au un, un domiciliu. După aceea am avut un raport privind cetățenii și aplicarea legislației comunitare în 2008, care ilustra barierele cu care se confruntă europenii când încerc, încearcă să-și exercite drepturile. Raportul subliniază diferitele poveri administrative și concluzionează că politicile europene ar trebui să fie construite în jurul nevoilor și drepturilor cetățenilor europeni și să dea rezultate concrete. De asemenea, am avut un raport în acest Parlament privind prospectele, problemele și perspectivele uh, asupra cetățeniei europene. Asta a fost în 2009, care de asemenea sunt uh, detaliate, uh, au o listă detaliată privind uh, obstacolele uh, și de asemenea cer propuneri concrete pentru a rezolva aceste obstacole. Și în fine, programul de la Stockholm, programul privind securitate, libertate și justiție 2010-2011, plasează cetățenii în mijlocul Uh, acestui, uh, acestei activități legislative europene. În calitate de raportor pentru acest raport din 2010, care se referă la eliminarea obstacolelor în calea drepturilor cetățenilor, vă propun să ne concentrăm asupra acțiunilor propuse de Comisia Europeană și să o facem din perspectiva petițiilor primite în Comisia noastră în perioada 2008-2010. Din acest uh, motiv uh, putem uh, lua în considerare undeva în jur de 2-300 de petiții relevante. Și sigur, pentru că nu putem examina în raportul nostru toate obstacolele identificate de către comisie, sunt 25 de obstacole principale, vă propun să vă concentrați pe o serie de probleme subliniate în plângerile primite de comisia noastră, și anume libera circulație a cetățenilor, dificultatea în ce privește uh, transferul drepturilor de securitate socială și dificultăți în ceea ce privește recunoașterea diplomelor sau a calificărilor. Deja v-am uh, transmis o declarație a unor uh, experți în ce privește unele dintre aceste probleme și nu o să le subliniez acum pe toate, toate chestiunile, dar sigur că pot face acest lucru dacă îmi cereți. câteva lucruri în ce privește libera circulație. Înțelegem cu toții importanța acestui drept pentru cetățean. Este cel mai bine cunoscut uh, drept al cetățenilor. 88% din, uh, din europenii întrebați uh, și-au recunoscut acest drept, dar pe de altă parte știau că au acest drept. Vă mulțumesc, uh, dragi colegi. Data viitoare să fac și eu la fel ca noastră, spune doamna Vălean. Așadar, cum spuneam, dreptul la liberă circulație, chiar dacă este cel mai uh, ușor recunoscut de către cetățenii europeni, este cel mai puțin dezvoltat între cele patru uh, drepturi și libertăți uh, listate în tratat și de aceea cred că ar trebui să ne concentrăm pe problemele legate de aceasta. În ce privește uh, securitatea socială, protecția socială. Legislația relevantă este complexă și dificil de înțeles de către cetățeni și uneori este aplicată incorrect de către autoritățile relevante. În ce privește recunoașterea diplomelor și calificărilor, evident avem o proastă transpunere sau implementare a directivei 36 din 2005 Uh, în sarcina căreia cade această chestiune. Apoi, avem discriminarea pe motive uh, legate de naționalitate. Am avut uh, câteva astfel de situații în unele state membre și înainte de a încheia acest rezumat al raportului, aș spune aș repeta ce spunea uh, un coleg din secretariat, cred, dacă nu mă înșel, că o problemă foarte importantă pentru noi este să subliniem în acest raport dreptul de petiție al cetățenilor noștri. Cred că asta ne va ajuta foarte mult activitatea noastră și ne va da ocazia să reflectăm asupra muncii comisiei noastre. V-aș ruga, dragi colegi, să faceți comentarii și sugestii și la sfârșit, doamne, doamne președinte, dacă îmi veți mai da cuvântul, o să vă comunic și calendarul de adoptare a acestui raport. Vă mulțumesc. Mulțumesc, uh, doamnă Vălean, pentru munca dumneavoastră și pentru această prezentare. Acum dau cuvântul reprezentantului Digi Justice, domnul Gheorghiade. Doamna Gheorghiade. First of all, I would like to say... Mulțumesc. Mai întâi aș vrea să spun că salutăm acest raport care urmează să fie adoptat. După cum știți, raportul privind cetățenia uh, implementarea celor 25 de acțiuni era menit să deschidă o dezbatere cu Parlamentul European și cu alte instituții europene și cu toți uh, actorii implicați și de asemenea propunea desemnarea anului 2013 ca an european al cetățenilor pentru a da mai multă vizibilitate conceptului de cetățenie europeană și să se crească uh, gradul de cunoaștere a drepturilor cetățenilor și uh, asta în perspectiva anului 2014 și cred că el reprezintă o oportunitate pentru a duce mai departe acest proces și pentru a vedea cum putem identifica și elimina obstacolele care mai stau în calea uh, drepturilor cetățenilor europeni. Comisia dumneavoastră este unul dintre cele mai importante canale de comunicare între cetățeni și instituțiile europene. Este natural în avangarda eforturilor de ascultare a așteptărilor, preocupărilor cetățenilor europeni și, de asemenea, în a identifica problemele persistente și petele albe. Și de aceea suntem nerăbdători să avem o cooperare strânsă cu dumneavoastră pentru a face ca acest proces să continue și să progreseze. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, spune doamna președinte. Acum, doamna Pendecaste. Thank you, Chair. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să atrag atenția asupra unei serii de probleme în ce privește cu care se confruntă cetățenii europeni în ce privește custodia copiilor. Problema care a fost subliniată în acest raport. Ca părinte, nu pot decât să spun că acești oameni, acești bărbați și femei se confruntă cu situații îngrozitoare în care familiile sunt despărțite și accesul la copii este uh, foarte restricționat sau inexistent. Și eu colaborez strâns cu multe organizații care luptă în acest uh, sector. Uh, colaborez cu un bărbat din Limerick care Uh, trecut prin această experiență și de asemenea am primit scrisori de la mulți uh, alți oameni uh, ai uh, căror partener s-a mutat într-o altă țară împreună cu copilul rezultat din relația lor și acești oameni au mari dificultăți în a-și exercita drepturile lor legale în alte state membre din cauza faptului că accesul uh, la servicii juridice este adesea restrâns din cauza barierelor financiare, culturale, lingvistice Uniunea Europeană nu se ocupă direct cu această noțiune și anume dreptul custodiei sau dreptul acces, privind accesul la copii. Totuși, toate țările europene recunosc dreptul de a avea o relație personală și contact direct cu ambii părinți uh, în uh, măsura în care cele mai, interesele copilului sunt respectate și în toate statele europene, cu excepția Danemarcei, uh, Tribunalul cel mai apropiat de uh, reședința abituală a copilului este responsabil cu aceste cazuri de uh, atribuirea responsabilității părintești. Din păcate, există dificultăți din punct de vedere al interpretării acestui concept de reședință habituală. Deși conceptul acesta a fost susținut de Curtea Europeană de Justiție în cazul 23-2007, uh, decizii care au fost luate după aceea în tribunale naționale, mai ales mă gândesc la cazul uh, din Marea Britanie din 2009 și un caz din uh, uh, țara Galilor, aceste decizii așadar nu au urmat interpretarea Curții Europene de Justiție. De asemenea, legislația europeană spune că deciziile legate de custodie sunt acceptate, recunoscute și aplicate imediat în țările membre. Uh, Problema este că uh, procedurile de aplicare variază foarte mult de la o țară la alta și trebuie să se facă mai multe eforturi pentru a ne asigura că interesele copilului sunt pe primul loc în toate cazurile, prin oferirea de informații adecvate și de servicii tuturor cetățenilor europeni, indiferent de naționalitatea lor. Vă mulțumesc pentru ocazia de a contribui la această dezbatere, doamnă președinte. La colega Zanoga. Mulțumesc, doamna Zanoga. mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă președinte. Aș vrea să mulțumesc și eu raportarea noastră, doamna Valean, pentru că ne-a prezentat uh, acest uh, document cuprinzător de discuție, pentru prima discuție de astăzi și mulțumesc pentru cooperare. <coughs> Și eu sunt, pe de-o parte, raportor din, urmă, din, din umbră din partea verzilor, dar și raportor pentru um, avizul uh, pentru Comisia Libe um, referitoare la acest subiect. Aș vrea să subliniez în primul rând că toate chestiunile menționate în acest document de lucru sunt extrem de importante. Bineînțeles, în primul rând, dreptul la liberă circulație și avem o, un număr destul de mare de petiții um, referitoare la acest lucru și apoi uh, uh securitatea socială, recunoașterea diplomelor și calificărilor și, desigur, uh, o, alte probleme sociale în ceea ce privește dreptul uh, de a vota și de a um, candida la alegerile europene și uh, locale, în ciuda faptului că în 2010 am primit un număr nu atât de mare referitoare, de petiții referitoare la acest subiect, putem totuși uh, să menționăm problemele ridicate de petiții anterioare. Una a fost o petiție colectivă cu peste 60.000 de semnături din Letonia privind dreptul de a vota la alegerile europene și uh, municipale a fost examinată în 2008 și inclusă în raportul priv- de deliberare al um, Comisiei pentru Petiții în primăvara lui 2009 și se mai poate numi și se mai poate menționa și o altă petiție primită de Comisia pentru Petiții și pe care am eliminat-o anul acesta, în 2011, și care se referă la dreptul de a vota în alegerile europene pentru rezidenții permanenți uh, care reprezentau uh, aproximativ 30, având în vedere că în Letonia 30% dintre locuitori nu sunt uh, cetățeni, um, o parte sunt cetățeni uh, ai țărilor vecinate, în special ai Federației Ruse, însă acești oameni au dreptul activ de a vota la alegerile locale dar uh, doar, drept uh, pasiv de a vota la alegerile europene. Ce restul populației uh, din Letonia practic nu au cetățenie, au um, doar un statut special care le permite să se întoarcă în Letonia și care îi le asigură protecția când sunt în străinătate, însă aceste persoane încă nu au dreptul de a participa la orice fel de alegeri. Avem așadar un um, volum de muncă destul de mare și putem să ne folosim petițiile pe care le-am primit pentru a furniza propuneri concrete privind uh, raportul pe care l-am primit de la comisie. Dacă nu știu, poate că o să vorbim, să discutăm aceste aspecte și cu raportorul, dar mai sunt și alte chestiuni teoretice, politice, referitoare la cetățenia europeană. Uh, care încă nu se bucură de consens în cadrul uh, grupurilor uh, politice și nu acordă mereu o valoare adăugată. Și atunci care este diferența între cetățenia um, statelor membre ale UE și cetățenia um, europeană? În um, mandatul anterior, în legislatura anterioară, am avut un raport pregătit de Comisia Libe. Uh, uh, era vorba de raportul Catani, care includea câteva propuneri revoluționare uh, de a considera cetățenia europeană ca o chestiune care nu derivă direct din cetățenia statelor membre, ci care ar putea să fie acordată, de exemplu, rezidenților permanenți. Poate resortisanților din țări terțe. Acest raport și aceste propuneri au fost însă respinse în uh, votul în plenară, dar poate că putem totuși să readucem um, în discuție aceste idei uh, cu această ocazie. propunerea mea adresată raportoarei noastre ar fi aceea de a menționa cel puțin aceste propuneri ca unele care îi privesc pe unii dintre cetățenii noștri. Sper că vom uh, avea un raport bun care va introduce idei uh, noi și care va contribui la edificarea situației în această problemă. Vă mulțumim, doamnă Stanoca. Um, Eu nu sunt um, raportor uh, din umbră. Poate că pot să le cedez uh, cuvântul. Vă mulțumesc. Eu nu sunt uh, membra acestei comisii, ci membra Comisiei Libe și am uh, o, o corespondență destul de voluminoasă în aceste chestiuni și sunt foarte încântată că uh, Comisia pentru Petiții realizează acest uh, raport și um, o felicit pe doamna Vălean uh, pentru că a subliniat uh, problemele principale cu care ne confruntăm. Ce um, mă derutează puțin este că cumva ne învârtim în cerc în aceste probleme. Um, directiva privind libera circulație deja are șapte ani și încă avem uh, probleme importante care, cu care se confruntă cetățenii, mai ales uh, uh cei cu uh, membrii ai familiei din țări terțe, cărora nu li se recunosc drepturile. Aș vrea să vă prezint trei chestiuni. Una se referă la uh, permisele de ședere în Marea Britanie, în Regatul Unit, țara mea de origine și știu că aici uh, această presiune a fost inclusă în uh, raportul anul trecut și în avizul raportorului și aș vrea doar să intru mai mult în detalii în ceea ce a realizat uh, concret Comisia um, European împreună cu autoritățile britanice în îmbunătățirea practicilor. Am uh, în acest moment uh, corespondențe referitoare la întârzieri, referitoare sau uh, reținerea pașapoartelor și așa mai departe. O să menționez acest lucru la nivel bilateral cu Comisia. Cel de-al doilea set de chestiuni uh, Uh, se referă la faptul că, mm, având în vedere că nu este vorba de o țară mm, membra zonei Schengen, uh, atunci când uh, vine vorba de mm, um, membrii ai familiei, ai rezidenților sau rezidenți legali și membrii familiilor lor din țări terțe care trebuie să primească um, vize Schengen doar pentru vizite turistice ca să nu mai vorbim de dreptul de ședere în alte state membre. Apar mereu complicații și încurcături referitoare la refuzul de eliberare a vizelor, lipsa de claritate între ce diferențe cum ar fi, de exemplu, diverse tarife și uh, plata pentru eliberarea vizelor. Uh, și acest, această chestiune o tratez și în Comisia Libe în ce, ce privește codul uh, vizelor. Și o altă chestiune care va fi discutată după amiază, nu o să zăbovesc acum, se referă la uh, cuplurile de același uh, sex, fie cele care se căsătoresc sau cele care încheie parteneriate civile și dreptul lor de a se muta și de a le fi recunoscute uh, drepturile și statutul uh, juridic într-un alt uh, stat membru. Poate că o să am ocazia să revin asupra acestui subiect pentru că am văzut că există o petiție referitoare la această problemă după amiază. Trebuie să spun că sunt puțin nelămurită pentru că am avut un dialog cu vicepreședinta Reding după dezbaterile din septembrie anul trecut și uh, un mulți dintre noi am scris um, um, comisare și încă nu ne-a lămurit replica ei, pentru că spune că cetățenii care trăiesc în uh, um, căsătorii sau parteneriate civile de același sens ar trebui să-și uh, um, păstreze drepturile atunci când se mută într-un alt stat membru. Ar trebui, dar nu așa se întâmplă. Și cred că um, nu există de fapt niciun drept absolut în ceea ce privește uh, libera circulație. E un fel de abordare semidiscretă um, din partea um, statului uh, de destinație dacă recunoaște sau nu parteneriate civile ca având um, ca implicații egale cu căsătoria în dreptul său civil. Uh, da, ce vreau să știu um, este dacă um, um, Comisia adoptă procedura de nerespectare a obligațiilor uh, din tratate când e vorba de astfel de situații. Și uh, pot să fac referire aici și la raportul privind cetățenia de anul trecut care s-a referit uh, la punerea în aplicare strictă a reglementărilor uh, europene și Comisia încearcă, uh, ia măsuri uh, pentru aplicarea acestor măsuri. Înseamnă acest lucru procedură de încălcare. Și când dar trebuie poate să avem și niște cazuri uh, publice, pentru că este vorba de o politică reprezentativă pentru noi. Este o politică um, pe care cetățenii, inclusiv cei britanici, care nu sunt neapărat uh, pro-europeni, um, o recunosc ca atare. O Uh, știu că pot să se mute și să lucreze în altă parte, să studieze într-un alt stat membru. Li se pare că vine de la sine. Și recunosc acest uh, drept și cred că este important, mai ales uh, cu valul de scepticism care se um, propagă în Uniunea Europeană, este foarte important să promovăm astfel uh, de um, practici. Și apoi o ultimă chestiune. Având în vedere că au fost o serie de site-uri și de probleme de organizare, um, referitoare la Solvit, la Europa Direct, uh, care mie mi s-au părut destul de neclare. Până acum am reușit cumva să rezolvăm să avem un portal uh, unic există un astfel de portal unic, de soluție unică și da, dacă nu, de ce nu și când se va realiza așa ceva? Mulțumesc acum domnul Volan. Volan. Doamnă președinte, dragi uh, colegi, în, uh, eu care sunt uh, raportor din umbră, vreau să-i mulțumesc uh, doamnei uh, Vălean pentru raportul său uh, care um, pune um, care indică o serie de probleme privind lipsa um, libera circulație, recunoașterea diplomelor și așa mai departe. Mă bucur că ați menționat și dreptul familiei și mai ales custodia copilului în caz de divorț, um, o problemă la care uh, țin mult și pe care am dorit să o abordăm din ce în ce mai mult în funcție de uh, numărul de comisii care ne-au tot uh, venit și pot să spun că acest raport adoptă un subiect destul de vast, o serie de probleme care pot fi tratate, de exemplu, dreptul cetățenilor de a sesiza Comisia PETI și um, rolul Comisiei, um, uh, facilitarea voluntariatului și a schimburilor. Uh, e adevărat că subiectele sunt foarte vaste. E destul de greu așadar să definim conceptul. Documentul nostru de lucru încearcă să concretizeze o, o serie de um, um, petiții referitoare la cetățenie. Um, dar acestea nu sunt singurele probleme cred că trebuie să tratăm clar cazurile extreme. Cetățenii au într-adevăr drepturi, dar și obligații. Cetățenii nu vine de la sine și ne zamăjește faptul că adesea ne interesăm de Europa doar atunci când lucrurile nu merg și cred că ar trebui să ne concentrăm nu doar asupra aspectelor pozitive ale cetățeniei. Trebuie să fim clari asupra conceptelor și utilizarea concretă a petițiilor pe care ați făcut un proiect dumneavoastră uh, contribuie la acest lucru, permite să ne dăm seama de uh, problemele uh, cu care se confruntă cetățeanul european, fie că um, este în poziție de actor economic, de consumator, de um, cetățean pur și simplu. Uh, și e interesant de văzut că um, dreptul de circulație pe teritoriul european, care este dreptul cel mai uh, um, uh popular, este și dreptul cel mai puțin uh, um, uh, dezvoltat și aici um, voi cita pe Jean-François Revel, Academia Francesc, care spune că civilizația democratică este în întregime fondată pe um, precizia educației uh, și a informației. Dacă um, cetățeanul nu este bine informat, drepturile nu înseamnă nimic. Este așadar esențial să informăm pe cetățeni în ceea ce privește drepturile lor. Explicațiile și informațiile trebuie să ajungă la ei și uh, uh, voi face astfel încât acest lucru să fie explicat și în acest raport, um, um, mai ales având în vedere aplicarea acestui uh, proiect viitor uh, privind inițiativa cetățenească pentru a termina numele PP-ului, aș vrea să subliniez rolul uh, nostru în, în um, sprijinirea acestui raport. Mulțumesc tuturor. Am avut o solicitare directă pentru comisie. Pot să cer comisiei să-și manifeste poziția? Vă rog. Mulțumesc. Aș dori să mă concentrez asupra măsurilor de punere în aplicare a directivei privind libera circulație. Aș dori doar să le subliniez. Într-adevăr, programul și eforturile noastre de punere în aplicare au fost riguroase. Am amestecat dialogul cu inițierea procedurii de nerespectare a tratatului. Suntem foarte bucuroși să anunțăm că anul acesta majoritatea statelor membre au un își, își modifică sau sunt în cursul modificării legislației care înlătură obstacolele pe care le-am discutat împreună cu acestea în cursul dialogurilor noastre. De asemenea, am trimis scrisori de notificare către zece state membre și astăzi suntem în plin proces de analiză a replicilor care ne-au parvenit. Vă pot asigura așadar că acest proces este unul continuu că monitorizăm îndeaproape atât legislația cât și practica din statele membre. În ce privește chestiunea din Regatul Unit cu privire la procesarea cu întârziere a documentelor și cu privire la acordarea cu întârziere a documentelor de reședință, vă pot spune că am avut un dialog foarte bun cu autoritățile britanice, în urma căruia a rezultat un plan de a reveni la standardele inițiale, de exemplu, în sensul creșterii numărului de funcționari care se ocupă de aceste cazuri cu 400% sau de instaurarea de linii telefonice specializate care tratează astfel de cereri din partea cetățenilor. Oricum, autoritățile britanice ne-au notificat în octombrie 2010 că au redus întârzierea și că acum operează în cadrul termenelor stabilite de dreptul european. În februarie am trimis scrisori cetățenilor care s-au plâns și i-am informat de aceste ultime evoluții, i-am invitat pe acești cetățeni să indice într-un termen de patru săptămâni dacă există sau nu în continuare o încălcare a obligațiilor și uh, nu am primit astfel de informații, în sensul că ar mai exista probleme. Dar bineînțeles, încă monitorizăm îndeaproape situația pentru a ne asigura că autoritățile respectă termenele stabilite de directivă și, bineînțeles, fiecare problemă nouă va fi tratată în mod individual și în mod adecvat. Mulțumesc! Doamna Vălean, vă rog. Well, uh, thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președintă. mulțumesc și colegilor pentru observațiile făcute. Bineînțeles, voi încerca să fac tot ce-mi stă în putință să includ acest lucru în raport, dar sunt atât de multe lucruri în afară de acest raport. Este suficient să privim la televizor, să vedem că sunt multe cazuri problematice pentru care nu există petiții, din nefericire. Când vorbim despre libera circulație a cetățenilor, bineînțeles, există obstacolele și toate problemele legate de resorti, resortisanții țărilor terțe legate de anumite probleme ale cetățenilor europeni. Din păcate, există zeci de NGO-uri, de ONG-uri care vizează aceste probleme, indiferent de sectorul în care se produc, în uh, protecția mediului, în industrie. Nu avem petiții pe aceste probleme, nu avem petiții pe problemele romilor în Europa. Sunt atât de multe probleme, ar trebui să le vizăm pe toate Vom face tot ce ne stă în putință să ne concentrăm pe toate. Bineînțeles, să așteptăm soluții și din partea Comisiei. Calendarul pentru raportul meu, așa cum mi-a fost comunicat de către secretariat, proiectul de raport va fi prezentat în 20 uh, noiembrie, apoi deadline-ul pentru amendamente este 29 noiembrie, deci finalul lunii noiembrie. Sper că raportul să poată fi adoptat la ședința noastră generală. Deci cam asta ar fi calendarul și abia aștept să primesc amendamentele și propunerile dumneavoastră pe acest raport. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Grație, încă onorevole Valian. Mulțumesc foarte mult, doamnă Vălean. Avem timp să includem o serie de sugestii făcute în această dimineață astfel încât în momentul în care intrăm în plenară să fim pe deplin pregătiți. Haideți să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Punctul 15, petiția 622 per 2010 și 628 per 2011. Unul dintre petiționari este prezent. Așadar, îi voi da cuvântul domnului Gabriel Voiculescu. Good morning. Um, I first... Bună dimineața! Aș dori să mulțumesc membrilor Parlamentului European pentru posibilitatea care mi-a fost dată să prezint proiectul Roșia Montană în România și mulțumesc și Comisiei pentru replica acordată. Sunt om de știință și reprezint o, un mediu academic foarte diversificat cu membri în România și în străinătate și care lucrează în arheologie, în matematică, în filozofie și știință experimentală. Există un consens între oamenii de știință, dar e mai greu de găsit un consens între oamenii de știință decât în, decât în politică, dar suntem de acord cu cele spuse de comisie. Sprijinim comisia în eforturile sale de a face România să respecte legislația europeană, dar nu suntem de acord cu poziția Comisiei în sensul că aceasta ar trebui să-și limiteze acțiunile doar la această sferă. Susținem că Comisia ar trebui să acționeze și în alte domenii care intră în sfera sa de competență, astfel încât să protejeze securitatea mai multor state membre, mediul înconjurător din mai, multor, din mai multe state membre și să acționeze în interesul eh, financiar al europenilor. În primul rând, aș dori să spun că începutul operațiunilor la Ro Roșia Monteană presupune distrugerea imediată a unei părți esențiale din moștenirea noastră culturală europeană. Pierderile sunt într-un cuantum incalculabil și multe organizații profesionale sunt pentru prezervarea acestui domeniu. Am rugat Comisia să evalueze pierderile la adresa moștenirii culturale a României, lucru care nu s-a regăsit în decizie. Apoi, este cât se poate de evident faptul că acest proiect intră într-o categorie per se. Diferă de alte proiecte de minerit din Europa dată fiind dimensiunea acestuia și executarea acestuia. Vorbim despre o, o dimensiune mult mai mare decât cele care au cauzat cele mai grave accidente și care încă sunt ancorate în memoria colectivă europeană. Toxicitatea apelor reziduale ajunge să fie de 300 de ori mai mare decât în uh, catastrofa de pe Colorado la începutul anilor 90 și aceea a fost cea mai mare din uh, istoria mineritului american. Să uh, dați-mi voie să vă amintesc și de catastrofa de la Baia Mare din uh, anii 2000. Barajul de la Colontar, care s-a spart acum un an, avea 10 metri înălțime și ne amintim cu toții care au fost consecințele pentru oameni și pentru mediul înconjurător. Barajul de la Roșia Montană va avea o înălțime de 185 de metri. Deci este de două ori mai mare decât această clădire, dacă nu greșesc. Roșia Montană este într-o zonă foarte dens populată și acest bazin este conectat la Tisa și la Dunăre. Nu e nevoie să subliniez importanța ecologică a acestuia. Impactul potențial al proiectului vizează așadar trei state membre, România, Ungaria și Bulgaria și poate și un stat candidat, Serbia. De aceea cerem Comisiei să evalueze în mod adecvat riscurile presupuse de acest proiect. Am dorit să rugăm Comisia să aloce planuri de contingență și să verifice să verifice desfășurarea operațiunilor. Costurile presupuse sunt enorme, 235 de milioane de euro și acest lucru uh, făcând abstracție de costurile pe care trebuie să le suporte publicul larg. Pub- costurile depășesc cu mult proiectele de pe Colorado despre care v-am vorbit. Ne vine greu să credem că aceste fonduri vor putea fi strânse și că vor putea uh, vor putea acoperi costurile. De aceea rugăm Comisia să evalueze costurile fiecărui potențial accident și să indice în raportul Comisiei dacă aceste costuri vor fi sau nu suportate de public. Vorbitorul este rugat să vorbească mai lent. Ca un punct de ordin general, Aș dori să rugăm Comisia Europeană să lucreze îndeaproape cu onorabilii membri ai Parlamentului European și salutăm o dezbatere cât mai deschisă pe care ar trebui să o purtăm cu Parlamentul și cu societatea civilă. Suntem încurajați de acest articol publicat de curând în uh, revista științifică Geoscience asigurăm Parlamentul și Comisia de tot sprijinul nostru, necondiționat, și vă mulțumesc încă o dată pentru oportunitatea pe care mi-ați dat-o. Grazie. La, la parola al... Mulțumesc. Domnul Sarniurca. Bună ziua, bine v-am găsit. Sunt uh, Sorin Jurca, locuitor al Roșiei Montane și vicepreședintele Fundației Culturale Roșia Montană. Uh, trăiesc uh, în Roșia Montană de 46 de ani. Uh, de 15 ani această localitate este supusă unui continue tensiuni, unei continue tensiuni. O companie canadiană a venit să exploateze aurul de acolo și tot necazul este că această exploatare s-ar face peste localitatea Roșia Montană și încă trei localități aparținătoare, Corna, Bunta și Țarină. Din 2001, această companie, cu complicitatea autorităților române, a început uh, strămutarea și relocarea oamenilor din zonă, neținând cont că acolo există un patrimoniu unic în Europa, sunt peste șapte kilometri de galerii romane, uh, sunt uh, valori și la suprafață, sunt 46 de case de patrimoniu. Uh, autoritățile locale, care poate o să vi se pare curios, dar primăria din Roșia Montană este proprietatea companiei canadiene, acolo își desfășoară activitatea uh, Consiliul Local și primarul din Roșia Montană, primarul care este singurul, probabil, primar din această lume, care nu acceptă ca Roșia Montană să fie inclusă în patrimoniul UNESCO, pentru că, spune dânsul, această localitate are un, o tradiție în minerit și aceasta este șansa Roșiei Montane. Eu împreună cu alți localnici suntem uh, revoltați de faptul că autoritățile locale ne-au întors spatele. Uh, sunt acolo două lumi diferite, sunt cei care uh, pot să cumpere totul și cei care vor să-și apere pământul. Acei oameni care vor să-și apere pământul sunt considerați dușmanii celorlalți și astfel s-a creat uh, o rupere în uh, comunitatea locală. Uh, acest proiect ne amenință casele. Eu am uh, trei proprietăți în uh, zona industrială. Eu nu o să le vând niciodată acestei companii, nu accept acest lucru. Pentru mine locul sfânt este Roșia Montană și nu vreau să plec de acolo. Proiectul uh, se suprapune și peste casele mele, v-am spus. Compania vrea să folosească ceanuri în jur de 240 de milioane de tone, să facă cel mai mare baraj, așa cum a spus domnul de, de aici. Uh, și eu vreau să întreb, ca cetățean european, dacă voi putea fi menajat acolo, dacă voi putea să-mi duc viața în continuare și dacă Uniunea Europeană acceptă ca peste proprietățile noastre să fie revărsată această ceanură și să trăim într-un uh, mediu toxic și mai mult de atât, să fim deposedați de terenurile noastre, de viața noastră pe care am dus-o, de biserica noastră, de cimitirele care le avem acolo. Am înțeles că se încearcă de către autoritățile române, de către Parlamentul României, ca să se schimbe legea minelor pentru a fi expropriați în numele unei companii miniere. Uh, ne vom adresa justiției, nu numai în România, dar dacă va fi nevoie și în străinătate. Uh, la Roșia Montană este foarte greu să trăiești acum. Există o presiune fantastică. Presa din România uh, este, cred că are pumnul în gură, pentru că nu vrea să, să vorbească despre ceea ce se întâmplă acolo. Uh, suntem supuși la tot felul de presiuni mediatice, v-am spus, Uh, autoritățile locale sunt mână în mână cu această companie. Uh, este dureros să vezi că școlile sunt aproape pustii, să vezi o localitate că este uh, izbită de ca de un cutremur, pentru că acolo, vă dați seama, de 15 ani compania sistematic a sărăcit localitatea și localnicii, pentru că la primărie s-a aprobat un plan urbanistic zonal și general prin care orice inițiativă economică uh, de dezvoltare este blocată, nu poți să te dezvolți pentru că uh, atunci compania ar trebui să cumpere mult mai multe uh, case sau imobile pentru că e nevoie ca toate casele și terenurile din acel perimetru industrial să fie cumpărate pentru a putea demara proiectul. Um, am înțeles uh, că este depus dosarul pentru ca România, ca Roșia Montană să intre în patrimoniul UNESCO, este la Ministerul Culturii, însă se pare că este prea departe Parisul pentru a-l depune la Paris și a fi aprobat. Finish? Grazie dacă îmi permiteți să vă uh, înmânez din partea unor localnici din Roșia Montană care au lucrat la un ghid turistic foarte frumos uh, pentru a avea și noastră imaginea Roșiei Montane de acum. Va bene. La ringrazio, ringrazio anche Mulțumesc, mulțumesc și celuilalt petiționar pentru intervenție. În acest moment dau cuvântul în numele Comisiei reprezentantul DG Envy uh, Sambrinski, mă iertați pentru modul în care v-am pronunțat numele, spune doamna președinte. Mulțumesc foarte mult. Vreau să mulțumesc petiționarilor pentru o prezentare foarte bună a problemei. Aș vrea să subliniez faptul că petiția a fost uh, depusă într-un stadiu foarte timpuriu al proiectului, deci înainte ca documentele de bază, cum ar fi evaluarea de impact de mediu și permisele, avizele de mediu să fie uh, emise. Deci, fără aceste documente, este realmente imposibil ca noi să putem identifica o încălcare a legislației europene. Totuși, Uh, acțiuni atât de timpurii permit Comisiei să ceară informații suplimentare de la autoritățile române competente privind respectarea legislației europene de mediu și în special uh, privind uh, directiva asupra deșeurilor miniere care Uh, practic este desemnat, a fost gândită tocmai pentru astfel de cazuri. Autoritățile române au oferit informații suplimentare care în acest moment sunt analizate de serviciile comisiei și în momentul în care această analiză este finalizată, sperăm noi foarte curând, atunci comisia uh, își va adapta răspunsul către petiționar. Își va actualiza acest răspuns. În final, aș vrea să mă refer la primul postulat la care s-a referit petiționarul Aspers. Uh, cred că trebuie să susțin poziția Comisiei, care spune că, sigur, că înțelege importanța uh, socioeconomică, istorică și culturală a chestiunii, dar totuși decizia finală va rămâne în mâinile autorităților române competente. Așadar, uh, noi insistăm ca să primim din partea lor o analiză corectă, însă este până la urmă prerogativa statului membru să decidă. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, uh, spune președintele. Acum domnul Boștinaru are cuvântul. Mulțumesc, doamna președintă. Distinși colegi, distinse reprezentant al Comisiei Europene, Vreau să salut acum și aici efortul și pasiunea cu care organizații non-guvernamentale din România s-au angajat în susținerea acestui proiect. Vreau să subliniez de asemenea contribuția Academiei Române, a Academiei de Studii Economice din, România, din București, a cercetătorilor științifici din România care s-au implicat în promovarea i apărarea acestui proiect simbolic cumva în războiul dintre noi i natură care se desfăoară în munii apuseni asta în ciuda faptului că preedintele ării mele este un uh, fervent i declarat susinător al acestui proiect împotriva prevederilor constituionale. i am să încep uh, intervenia mea pornind de la datele din răspunsul comisiei europene. comisia europeană spune că potrivit informaiilor compania uh, uh, uh, roia montană gold corporation asigură o sută cincizeci de milioane de euro pentru mentenana i operaiunile de supraveghere monitorizare a iazului de decantare care se va construi acolo. distini colegi vă reamintesc că avem, în faă un proiect gigantic este cel mai mare proiect de exploatare auriferă Ă, care se are în vedere astăzi pe planetă. este vorba de un proiect care va duce la excavarea a aproape cinci sute de milioane de tone de steril cinci sute de milioane de tone că în urma utilizării cianurilor astăzi în uniunea europeană utilizăm o mie de tone de cianuri în toată industria minieră din europa i acesta este un mesaj pentru comisia europeană în primul rând la roia montană se dorete a se utiliza treisprezece zero de tone de cianuri de sodiu pe an de treisprezece ori mai mult decât în toată europa. la roia montană într un perimetru de 1.258 două sute cincizeci și opt de hectare se vor săpa patru muni pe o adâncime de patru sute de metri creându se un crater gigantic vizibil i după lună de aproape opt km diametru i transportul materialului rezultat ca urmare a utilizării explozibililor zece tone de dinamită în fiecare zi trei sute șaizeci și cinci de zile din trei sute șaizeci și cinci va fi transportat acest material cu camioane de o sută cincizeci de tone care vor amplifica efectele de poluare inclusiv prin vibraii transmise solului cu riscuri asupra barajului. Baraj, intru în aspectele tehnice pentru că vreau să discut i să alertez comisia europeană asupra efectului catastrofal din punct de vedere al mediului vom avea în acest iaz de decantare două sute cincisprezece milioane de metri cubi de uh, cianuri componenta de bază cianuri i metale grele. pentru a înelege magnitudinea acestui proiect i riscul fabulos asupra uh, securității nu doar a României, ci asupra statelor vecine? Vă reamintesc, distinși colegi, că în 1993 s-a produs un accident de o, de o magnitudine mult mai mică la, în Colorado. În 1995 s-a produs un accident asemănător, dar la o proporție mult mai mică în Guyana. În 1998 în Kyrgyzstan, iar în 2000 la Baia Mare. Accidentul de la Baia Mare considerat de presa ungară în primul rând un al doilea cernobâl a fost provocat de scurgerea a doar o sută de mii de tone de cianuri i metale grele care a, aproape a desfigurat a devastat flora i fauna în bazinul tisei. în românia avem acolo două sute cincisprezece milioane de tone i Barajul acesta, făcut din arocamente, are 185 de metri înălțime. Gândiți-vă că acest baraj va trebui să reziste pentru eternitate cât vor fi istoria și geografia țării mele. Iar firma canadiană cu mare generozitate oferă 150 de milioane. Ce înseamnă ca bani această resursă? în ungaria accidentul de la magyar aluminium uh, de anul trecut a fost cauzat de scurgerea a doar șapte sute mii de tone de ape infestate șapte sute mii de tone iar guvernul ungariei a penalizat compania respectivă cu aproape cinci sute de milioane de euro dumneavoastră vrei să spunei că o asemenea bombă ecologică va putea meninută fără a produce efecte devastatoare comisia europeană cu doar o sută cincizeci de milioane de euro când o singură amendă în ungaria a făcut cinci sute de milioane va fi comisia europeană gata să plătească pentru pagubele devastatoare pe care le va produce asupra României, asupra Ungariei și altor țări din bazinul Dunării în cazul în care se va produce o asemenea catastrofă, aici Comisia Europeană nu poate să își uh, escamoteze responsabilitatea. Și vă mai spun în încheiere un lucru. Sunt de acord că sumele calculate acolo par interesante dar commonwealth scientific research organisation din australia evaluează costurile de post exploatare la șase sute de milioane de dolari în statele unite us environment protection agency evaluează mentenana post exploatare a acestui proiect la doi șase miliarde de dolari comisia europeană. Acestea sunt datele. Dumneavoastră înghițiți ca fast food ceea ce vă oferă Gold Corporation și un guvern român care e mai degrabă complice în această chestiune. Închei susținând fervent ca această Comisie Europeană să intervină drastic, spunând doar că banii proveniți din aur pot cumpăra case ale oamenilor săraci pot cumpăra spaiu publicitar în media românească pot cumpăra politicieni i chiar guverne dar refuz să cred că parlamentul european i comisia europeană nu vor lua o atitudine fermă bazată pe legislaie i mai transmit un mesaj comisiei europene aici nu avem uh, de a face doar cu directiva privitor la mining industry e vorba despre uh, directiva privind apele apele de subsol, privind aerul. Trebuie un studiu strategic de impact de mediu și efectele cumulative ale acestei bombe ecologice pentru România. Cer Comisiei Europene să acționeze nu post factum sau post mortem, să acționeze preventiv. Let do it now because tomorrow will be too late. Scusatemi, non, non fatemi fare la parte del del presidente severo, però se... Vă rog, nu mă faceți să fiu un președinte sever. Dacă unul dintre noi vorbește timp de zece minute, nu mai reușim să respectăm ordinea de zi și dacă uh, vorbiți noastră prea mult, nu mai au suficient timp să vorbească petiționarii. Și, uh, domnul uh, Ceaba Otabagi are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, Cred că antevorbitorii mei au indicat deja natura foarte serioasă a problemei și au vorbit despre accidentele foarte grave care s-au produs deja în trecut, s-au referit la accidentul de la Baia Mare din uh, 2000, care a rezultat în fapt, din faptul că 20.000 de oameni și-au pierdut uh, uh, slujbele și a durat ani până când TISA și-a revenit. Până în acest moment, niciun cetățean maghiar n-a primit vreo compensație pentru pagubele pe care le-a suferit. În calitate de membru a comisiei, al Comisiei de Mediu, vreau să vă atrag atenția asupra unei serii de lucruri extrem de importante. Salut uh, avizul Comisiei, deși cred că el este insuficient. Aș vrea să vă atrag atenția asupra unei serii de lucruri. Tehnologia, uh, mineritul cu cianuri este folosit în Suedia, Finlanda, însă ei folosesc o tehnologie foarte diferită, așa numită tehnologie închisă. Deci cred că este important să punem întrebarea dacă și de ce nu se poate folosi această tehnică uh, uh închisă la Roșia Montană. Așadar, de ce nu se poate folosi aceeași tehnologie care se folosește, de exemplu, în Suedia sau în Finlanda? Această tehnologie diferită de minerit cu ceanuri garantează protecția mediului, în timp ce aici, cu acest proiect, nu avem aceste garanții sau uh, garanții echivalente. Un alt lucru asupra căruia vreau să vă atrag atenția este directiva RICI. Nu o să vă dau acum citate din directiva RICI, dar uh, o să vă transmit paragrafele relevante. Însă, această directivă spune practic următorul lucru. Dacă în cadrul aceleiași tehnologii, în cadrul aceleiași proiect, există un alt proiect care este mai puțin poluant și care este mai puțin nociv pentru mediu deci dacă există o astfel de tehnologie, cum e tehnologia la care m-am uh, referit, uh, tehnologia de minerit cu cianuri închisă, care este folosită în Finlanda și în Suedia, atunci trebuie să ne punem întrebarea de ce compania aceasta australiană, canadiană nu folosește această uh, tehnologie. Există o diferență între Suedia, Finlanda și România și această diferență este că în Suedia și în Finlanda încălcările directivei RICI sunt sancționate cu mare severitate, în timp ce în România încălcările acestei directive nu sunt sancționate cu aceeași uh, severitate și cu aceeași strictețe. Comisia ar trebui să atragă atenția României asupra faptul că în România nu există sancțiuni penale dacă se încalcă directiva RICI. Uh, doar uh, sancțiuni administrative există. Deci dacă această companie va încălca prevederile directivei RICI, trebuie ca ea să poată fi supusă unor sancțiuni penale pentru ca cei responsabili, cei care încalcă legea, să fie uh, uh, supuși legislației penale responsabilitatea uh, civilă de mediu este un lucru important și cred că și Comisia ar trebui să abordeze autoritățile române pentru că acestea să forțeze compania care dezvoltă acest proiect să-și facă o asigurare suficient de mare Uh, pentru că aceasta să poată acoperi eventualele pagube care să rezulte din orice accident care se poate întâmpla. Avem un factor de multiplicare de 6 când uh, luăm în considerare uh, fondurile puse la dispoziție de o astfel de companie. Așadar, proiectul Roșia Montană pune niște, presupune niște riscuri de mediu atât de mari, încât Uniunea Europeană nu cred că poate, din punct de vedere moral, nu poate să susțină acest, uh, acest proiect. Acest proiect de minerit nu cred că poate, nu poate fi lăsat să continue. Vă mulțumesc. Mulțumesc, uh, doamna Gönz. Köszönöm szépen. Én Vă mulțumesc foarte mult. Aș vrea și eu să salut uh, um, intervenția reprezentanților acestei petiții. Cred că este important să putem discuta acest subiect astăzi. N-aș vrea să intru în detaliu pentru că multe aspecte deja au fost menționate. Însă trebuie să fim prudenți uh, și um, să protejăm Comisia și Europa și trebuie să fim conștienți de riscuri pentru că și domnul Tobadi a menționat celelalte probleme uh, din uh, Baia Mare și toate celelalte accidente unde, din nefericire, râul uh, Tisa a fost afectat și um, a fost nevoie de o perioadă lungă pentru reabilitarea acestuia. Acolo nivelurile de poluare au fost depășite de 180 de ori și uh, știm că um, procedura de certificare deja se desfășoară de mai bine de un an și multe alte proceduri au fost demarate. Știm că există riscuri importante și evident nu putem să ne prefacem că uh, deja că lucrurile încep de la zero. În 2010 au fost alerte care spuneau că um, tehnologia cu ceanuri nu ar fi, nu ar trebui să fie folosite. Anumite tipuri de tehnologii au fost interzise, însă altele sunt încă permise. Și um, mi se pare uh, destul de grav faptul că nu s-a întâmplat nimic de anul trecut atunci când s-a luat uh, o decizie în Parlament. Se poate vedea că societatea civilă este uh, împotriva acestui uh, proiect. Peste 17.000 de persoane au semnat petiția și cred că noi ar trebui să ne concentrăm și asupra părerii societății civile. Să mai pune și problema patrimoniului cultural și, uh, bineînțeles, cea a efectelor asupra mediului. Cred că nu putem să ne comportăm de, de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic în trecut. Uh, și nu putem nici să rămânem pasivi, să așteptăm să se întâmple o catastrofă, pentru că este vorba aici de răspunderea noastră colectivă. Trebuie să facem ceva, trebuie să acționăm. Comisia ar trebui să pregătească o propunere prin care să se oprească folosirea acestor tehnologii cât mai curând cu putință. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul Preda. În primul rând aș vrea să salut și eu prezența petiționarilor uh, uh, în, în sală și um, să le mulțumesc pentru prezentarea făcută, prezentările făcute. Um, Așa să spun um, la rândul meu câteva cuvinte despre uh, situația de la Roșia Montană, reamintind mai întâi de toate câteva elemente de bază, și anume faptul că Uh, petiția de care, petiție de care ne ocupăm privesc un proiect de exploatare care nu există decât pe hârtie. Nu e nimic uh, altceva decât uh, schițe pe hârtie, sunt foi. Nu există în realitate o exploatare, ci discutăm despre ce e pus pe niște hârtii. de altfel, intenția de a porni un proiect e foarte veche, datează din 2004. Atunci Compania, al cărei nume a fost uh, pomenit, în decembrie 2004 a depus o cerere de autorizare și de șapte ani, se fac șapte ani în curând, se discută. Deci cum discutăm noi astăzi, se discută și în România de șapte ani despre acest proiect, uh, care n-a fost uh, pornit. Mai mult decât atât, toate elementele legate de această dezbatere și de răspunsul autorităților române la diverse îngrijorări, toate aceste elemente sunt publice. Uh, sunt pe site diverse site-uri, eu am și imprimat de pildă aici raportul de securitate. Îl fac cadou colegului Boștinaru, care e foarte speriat de perspectiva ca această activitate să înceapă. Deci nu-i nimic. Eu vă fac cadou, domnul Boștinaru, și vedeți ce faceți. Dacă vreți să-l citiți, bine. Dacă nu, asta e. Um, au fost, cum spuneam, organizate numeroase dezbateri publice în, în România. I și... very much appreciate Președintele întrerupe. Vă rog să nu aveți acum un dialog, să vorbească fiecare la rândul său. Mulțumesc. Dezbaterea au fost uh, asociați și uh, uh, autoritățile, uh, au fost asociate și autorități, autoritățile maghiare. Uh, inițiatorii proiectului, pe de altă parte, au primit observație publicului și au uh, reacționat. Uh, evaluarea de impact asupra mediului, anexa cu soluții de rezolvare a problemelor sunt uh, de asemenea în examinarea autorităților române. Acum, ce a vrea să uh, observ este că uh, petiionarii invocă mai multe directive europene care ar fi fost încălcate de către proiectul Roșia Montană. Acum, sincer să fiu, cred că avem o problemă de situare în timp, pentru că nu puteau fi încălcate niște directive dacă exploatarea n-a pornit. Niște foi de hârtie nu pot să încalce niște directive. Deci cred că uh, ar trebui uh, să fixăm uh, uh, să fixăm dimensiunile temporale ale proiectului. E o fază exploratorie în acest moment. Nu e o fază operațională a proiectului și cred că um, uh, din, uh, um, din punctul ăsta de vedere trebuie discutat. Pe de altă parte, regret că petiționarii au trebuit să facă drumul până la Bruxelles ca să afle că nici Comisia Europeană, nici cu atât mai puțin Parlamentul nu au competența în stoparea unui proiect. Îmi pare rău, cred că sunt niște informații care puteau fi obținute foarte uh, ușor și uh, regret uh, că uh, lucrul ăsta nu era știut. Autoritățile române trebuie să se pronunțe în acest dosar. Și nu o fac de șapte ani nu există o decizie în această uh, privință. Sunt zeci de mii de pagini care au fost uh, depuse uh, și uh, uh, o decizie nu este încă luată. Um, din punctul de vedere al publicului european, cred că ceea ce trebuie știut este că uh, în acest moment toată lumea și compania care a depus acest proiect și autoritățile române sunt preocupate de respectarea legislației europene. Eu înțeleg că de la un timp încoace s-a făcut o coaliție adversarilor acestui proiect care vor să schimbe legislația europeană și care se adresează cu, uh, cu uh, multă forță și Comisiei și publicului din România. Chiar uh, inventând versiunea potrivit cărea orice exploatare cu cianuri este interzisă pretutindem pe glob. Cred că asta e doar propagandă. Um, Soluțiile tehnice solicitate uh, celui care a depus proiectul, companiei care a, fost, care a depus proiectul, soluțiile uh, tehnice solicitate vizează tocmai respectarea normelor foarte stricte europene. Nimeni n-a spus în România, nici compania care a depus proiectul, nici autoritățile că n-ar vrea respectarea acestei legislații. Din potrivă, toate precauțiile au fost afișate public și de pildă, ca să vă dau doar un exemplu, deși datele astea mă jurez, sunt făcute deja publice, le poate descărca oricine de pe internet, Ministerul Mediului de pildă a cerut să se utilizeze instalații astfel încât concentrația cianurilor disociabile să nu depășească trei părți pe milion la descărcarea, um, uh, la descărcarea în iazul de decantare. Uh, e unul dintre exemple, deși uh, repet, adversarii proiectului spun că nimeni nu-i preocupat de asta. Dialogul care e public spune clar contrariu și toate îngrijorările pe care le-a evocat și uh, le-au evocat și petiționarii, le-a evocat și domnul Boștinaru, ceilalți colegi le-au spus de asemenea, toate astea sunt luate în seamă. Uh, în ceea ce privește garanția financiară, despre care s-a discutat, e de asemenea în curs de evaluare această garanție, tocmai plecând de la îngrijorarea pe care a exprimat-o domnul uh, Boștinaru. Acum, am în, în încheiere, uh, dați-mi voie să spun că regret faptul că în discuția despre Roșia Montană uh, s-au introdus teme care nu au nimic de a face cu Roșia Montană și cu atât mai puțin cu petiția, petițiile prezentate azi aici. Domnul Boștinaru a vorbit despre atribuțiile președintelui român. Nu înțeleg ce legătură are cu activitatea din comisia noastră. Uh, așa cum domnul Boșnean a sugerat cumpărarea unor politicieni din România. Nu înțeleg ce legătură are. Uitându-mă de altfel la ce se întâmplă de șapte ani încoace, aș face mai degrabă ipoteza că poate au fost, e jenă să spun, cumpărați cei care se opun proiectului, pentru că dacă ar fi fost cumpărați unii, s-ar fi făcut proiectul, nu? Mi se pare că... Uh... I would very much appreciate if you would not... Președintele, aș aprecia foarte mult dacă nu ați această vigilență ne-ar fi, plăcut să, ne fi plăcut să se exprime și când a vorbit domnul Boștinu, care introducere eh, pe teme legate de dezbatere. Doamna președinte, nu eram eu președinte de ședință în acel moment, dar vă rog, nu avem foarte mult timp. Am o întrebare legată de vizita din România. Știu că pe agenda acestei vizite s-a propus introducerea discuției petițiilor pe care discutăm și azi aici. Mă întreb de ce le discutăm și azi aici și peste o lună la București le discutăm în fiecare lună? Care este rațiunea procedurală dacă am discutat astăzi uh, aceste petiții? De ce trebuie să mai discutăm încă o dată la București, în aceeași componență? Aș fi fericit dacă aș afla răspunsul, dacă nu de la coordonatorul grupului socialist, domnul Boștinaru, măcar de la dumneavoastră, doamna președintă. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Vom vedea când primim programul pentru vizita din România ce locuri o să vizităm în numele Comisiei PETI, dar trebuie să avem uh, programul final. Doamna Vălean. Doamna Vălean, vă rog, să fiți, vă rog să fiți foarte succintă, pentru că mai avem două petiții, de doi petiționari de ascultat și la ora 11 avem uh, ombudsmanul polonez. Mulțumesc, doamnă președinte, voi fi subcintă și o să vorbesc în engleză, totuși. Diana. Deși um, compania este canadiană, dar este bazată în România, chestiunile de mediu reprezintă o chestiune europeană. Acest lucru este recunoscut și de aceea discutăm acest lucru și avem dreptul să discutăm uh, problematici legate de amenințările uh, și de pericolele privind mediul. Uh, eu sunt și mediu al Comisiei de Industrie și o să vă spun o chestiune care nu ține neapărat de competența mea, un stat membru ar trebui Uh, să aleagă dacă um, uh, se acceptă sau nu proiecte industriale, pentru că sunt o serie de industrii în care pot apărea accidente care ar presupune un risc pentru mediu. Acum întrebarea este să avem sau să nu avem o industrie. Asta este o întrebare pe care și-o pot pune uh, toți, toți cetățenii sau statele membre. De aceea avem directive la nivel european avem directive pentru a stabili clar condițiile, măsurile de securitate um, care sunt legate pentru de realizarea de unei industrii. De aceea nu putem spune că noi aici putem aproba sau respinge proiectul, dar putem um, să discutăm, putem să rugăm Comisia să um, furnizeze un răspuns din partea Bruxellesului, um, o, un aviz dacă se încalcă sau nu dreptul european în acest caz. În opinia mea nu se încalcă dreptul european, dar uh, rămâne de văzut. Comisia trebuie să dea un uh, răspuns și apoi să se vadă dacă părțile sunt de acord cu acesta. Mulțumesc foarte mult. Uh, Cred că este o petiție foarte importantă, iar domnului Preda iar spune că aproape că ați insultat uh, petiționarii. Uh, Prezența dumnealor este importantă aici. A spus și dumneavoastră, nu este uh, ilegal să se, să se folosească cianurile. De fapt, nu asta au spus uh, dar dacă normele europene sunt uh, foarte strict în acest sens, uh, au impresia că um, nu sunt respectate. Uh, și cred că ar trebui să le fim recunoscători repetiționali pentru că ne-au atras atenția asupra acestei probleme. Asta vreau să vă spun după ce am uh, urmărit această dezbatere um, în, de adinaur. Am fost uh, oarecum stânjenit uh, pentru că munca lor pare să nu fie um, recunoscută. Cred că acesta ar fi unul dintre um, Uh, va fi unul dintre obiectivele călătoriei noastre în uh, România. Eu aș vrea să pun o întrebare petiționarilor și comisiei. Petiționarii doresc să se anuleze complet acest uh, proiect, pentru că nu am înțeles dacă e foarte clar acest lucru. Și apoi întrebarea mea adresată Comisiei, acest lucru se referă doar la România sau și um, vizează doar România sau și țările învecinate în, um, în ceea ce privește construcția barajului, al digului? Pentru că dacă nu este, o, poate să dacă este vorba de o chestiune care se referă doar la România sau care vizează um, întreaga Europa. Și apoi aș, aș vrea să întreb um, cine ar putea să examineze toate aceste chestiuni, mediul, patrimoniul cultural și așa mai departe. Cred că Comisia ar trebui să se gândească serios la înființarea unui astfel de um, de comisie. Eu o să vorbesc uh, Mm, în general, fără să știu neapărat fondul, eu aș vrea să îmi aduc aportul în ceea ce privește mm, procedurile noastre în Comisia pentru Petiții. Poate suntem, uh, am fost sezați prea devreme. Poate că ar trebui să așteptăm să se ia o decizie sau un studiu de impact, altfel vom fi uh, uh, inundați constant de, diverte, de diverse proiecte mm, um, care sunt pe cale să se realizeze. Poate că ar trebui totuși să așteptăm mai mult Uh, să vedem cum se desfășoară aceste proiecte înainte de a ne pronunța. Cred că este prematur să mm, eliberăm un aviz în ceea ce privește comisia noastră, cred că este prea devreme. Mulțumesc. Eu, uh, ca președinte, nu pot să am un punct de vedere pe scurt. Petiționarii și Comisia, puteți să răspundeți la aceste întrebări, după care um, o să fac o comunicare. Vreau să-i spun domnului Preda că dânsul spunea că proiectul încă n-a pornit, dar dânsul știe că este în programul de guvernare a, a guvernului Boc. Deci este pe agenda este adevărat. Eu puteți uh, verifica acest lucru. Eu știu când a ieșit domnul Boc și a spus uh, că acest uh, proiect este în programul de guvernare al Guvernului României. Apoi vreau să-i spun domnului Preda că acest proiect este de vreo 15 ani derulat prin Roșia Montană, în România, și că și dânsul ar trebui să-și pună întrebare de ce nu a pornit acest proiect și de ce patru sau cinci guverne care s-au perindat pe la guvernare n-au avut curajul să aprobe acest proiect. Îi spun pentru că autoritățile locale, bineînțeles compania a cerut, autoritățile locale au acceptat și au încălcat legea. Pentru că sunt nenumărate procese câștigate de cei din care se opun proiectului, pentru că sunt oameni care vor să trăiască acolo așa cum și noastră trăiți liber într-o țară a Uniunii Europene, vrem să trăim și noi, chiar dacă Roșia Montană este mai departe de București. Și vrem să trăim și noi acolo, uh, să fim tratați ca cetățeni ai Uniunii Europene. Însă la Roșia Montană nu se respectă legea și asta s-a demonstrat timp de 15 ani. Uh, apoi... Έχετε uh, τελειώσει. Uh, nu avem foarte mult timp, spune doamna președinte. Nu lăsați foarte mult timp celorlalți petiționari, dacă vorbiți atât de mult. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. În răspunsul nostru scris, noi am încercat să exprimăm foarte clar trei aspecte. În primul rând că proiectul, din cauza dimensiunilor și poziției sale, este într-o categorie aparte. Deci nu are niciun fel de... nu poate fi comparat cu orice alt proiect din Europa. Și uh, doar din acest motiv, că este un proiect atât de sensibil, trebuie tratat în mod uh, special. În al doilea rând, riscurile nu au fost evaluate în mod independent și în mod credibil n-am reușit să găsim niciun raport care să fie în același timp cuprinzător și să fie uh, făcut de persoane a căror credibilitate să nu poate fi puse sub semnul întrebării. Majoritatea acestora sunt în conflict de interese. Deci, sigur că este posibil să faci, să se facă acest lucru. E posibil ca și Comisia de Petiții și Comisia Europeană să ceară un raport independent și cuprinzător făcut de niște specialiști care să nu se afle în conflict de interese pe această temă. În orice caz, dimensiunile acestui proiect uh, fac ca efectele potențiale ale unor accidente posibile și previzibile să fie imense și nu avem o evaluare a acestor efecte. Și am uh, spus cu mult respect în răspunsul nostru, în reacția noastră la răspunsul Comisiei, că în astfel de cazuri Europa trebuie să adopte și adoptă principiul precauției în situații în care riscurile sunt imense sau oricum foarte mari și în care nu există o evaluare corectă a acestora, se adoptă principiul precauției. Așadar, am cerut sau am propus ca acest proiect să fie oprit în mod provizoriu până când va exista o evaluare corectă a riscurilor și până vor exista planuri de urgență și planuri de contingență care să fie create. Vă mulțumesc. Thank you very much. Președintele, mulțumesc. Comisia? Dacă aveți de făcut comentarii. We have received uh, two questions, so I will try. Ni s-au pus două întrebări. Voi încerca să răspund la acestea. Prima vis-a-vis -vis de dimensiunea internațională a proiectului. Conform cunoștințelor mele, acest proiect este suficient de mare încât să se supună Convenției privind evaluării de impact asupra mediului, deci Convenția ESPO. Așadar, această convenție presupune că și țările învecinate ar trebui să fie implicate în tot acest proces. A doua întrebare care ni s-a adresat se referea la o analiză independentă din partea Comisiei privind patrimoniul cultural, istoric și social. Eu nu consider că sunt competent să mă refer la acest lucru și dacă îmi permiteți, voi transmite această întrebare mai departe la colegii care au competență și voi reveni cu un răspuns. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Înainte de o recapitulare, aș dori să vă informez că azi dimineață, foarte devreme, secretariatul a primit prin e-mail poziția oficială a reprezentanței permanente a României cu privire la ambele petiții și cu privire la petiția 27 privind parcurile eoliene despre care vom vorbi în cursul după amiezei. Scrisoarea va fi pusă la dispoziția dumneavoastră imediat după traducerea ei, deci cât de de vreme cu putință. În concluzie, aș spune că răspunsurile Comisiei au fost de așa natură încât petiția poate să rămână deschisă. Așteptăm cu nerăbdare rezultatele care pot uh, să ne parvină din urma, de pe urma vizitei de anchetă și așteptăm de asemenea răspunsurile detaliate ale Comisiei în urma analizei făcute de acel grup independent despre care a vorbit. Vă mulțumesc foarte mult! Haideți să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Nu numărul 16, ci numărul 17. Este vorba de petiția doamnei Sheila Ellis în numele Asociației Rezidenții împotriva depozitului uh, de deșeuri toxice. Doamna Ellis? Thank you very... Mulțumesc foarte mult. Când colega mea și cu mine am avut onoarea de a ne adresa acestui comitet acum șase luni, am explicat care este poziția noastră cu privire la roca instabilă din punct de vedere geologică, ca urmare a mineritului. Dată fiind proximitatea față de cămine și magazine și dată fiind toxicitatea apei, pericolul era enorm. Pericolul acesta a fost explicat Agenției pentru Protecția Mediului. Aceasta a răspuns și s-a adresat acestei comisii și ne-a sprijinit în sensul că Regatul Unit nu a fost deloc onest avem trei argumente de făcut. În primul rând, în ce privește mirosurile. Oamenii -au, au fost confruntați cu mirosuri extraordinare timp de luni de zile din anul 2000 încoace. În iulie a acestui an s-a făcut un raport și acest lucru s-a făcut în baza sute de plângeri care au fost făcute. A rezultat din acest raport că au existat multe cauze în, în justiție, dat fiind acest miros extrem de deranjant. O investigație nu pornea decât la câteva zile ulterior acestei uh, petiții. Ni se spunea că mm, acestea nu au nicio legătură cu noi, că nu ar trebui să ne privească și de multe ori eram eram uh, luați peste picior. Cât privește plângerea mea, am fost acuzată de a fi o mincinoasă. Agenția a raportat aceste plângeri ca fiind nesubstanțiale și astfel a motivat faptul că nu a efectuat nicio anchetă. În al doilea rând, în ce privește poluarea apelor, agenția a spus acestei comisii că cauza acesteia a fost eliminată. Au existat uh, angajați care plecau pur și simplu de la fața locului și permiteau ca infiltrațiile în uh, pânza freatică să se producă mai departe. Existau instalații care nu erau gândite să se afle la fața locului. Agenția în aprilie 2010 nu a fost de acord și a arătat că nivelurile de toxicitate ar fi foarte mari. Au existat uh, grafice care arătau cât se poate de clar că nu există un trend natural care să indice cu claritate sursa poluției ca fiind un, o cauză unică. Nivelurile de toxicitate cu cloruri rămân foarte mari și există o infiltrație în pânza freatică. Acest lucru se întâmpla la un an înainte ca această agenție să dea comisiei o scuză cu privire la tot evenimentul și, în mod surprinzător, tocmai această informație a fost ignorată de agenție. Poluarea apei a crescut în mod constant, înregistrându-se 22,9 mg per litru, nu 16 mg per litru de substanțe toxice, așa cum indicase agenția. În al treilea rând, ni s-a spus că s-au cerut modificări la actualul permis pe care îl are compania. Vorbim despre data de septembrie 2011 și că avem timp până în 3 octombrie să ridicăm o obiecție. Vorbim despre depășirea nivelurilor de toxicitate și în, în diferite uh, feluri astfel încât durata de viață a respectivului sit să fie crescută la 25 de ani. Există 350 de tipuri diferite de deșeuri, marea majoritate a acestora fiind toxice. Toate acestea sunt folosite în zonă. Am obținut copii ale unor scrisori care arată foarte clar că agenția cu privind protecția mediului este de acord cu toate aceste solicitări în septembrie și octombrie 2010 și în martie 2011. În plus, Biffer va face să explodeze sute de metri cubi de rocă din jurul sitului. Acest lucru este permis indiferent de efectul destabilizator asupra căminelor din apropiere. Din nou, cetățenii nevinovați sunt luați de proști. Orice acțiune pe care agenția o ia nu face decât să își, uh, nu face decât, nu are ca obiectiv decât să-și ascundă propria vinovăție. Biffer este o companie care ne ridiculizează, autoritățile britanice ne tratează de parcă am fi inamicii lor și din nou suntem nevoiți să facem apel în fața acestei comisii și înaintea Comisiei Europene pentru a ne garanta protecția. Vă mulțumesc că ne-ați ascultat. Εμεί ευχαριστούμε για Από την Επιτροπή, αν θα Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Comisia. Dacă un reprezentant al Comisiei dorește să intervină sau nu, dorește cineva să vorbească din partea Comisiei? Thank you, Madam President. Um, the commission... Mulțumesc, doamnă președinte. Știți foarte bine că Comisia monitorizează această petiție de ceva vreme și a investigat diferite acuzații și să știți că au existat multe. Pe scurt, uh, nu vreau să repet informații cunoscute. Ultimele informații v-au parvenit în 6 septembrie. Poziția noastră rămâne una de îngrijorare față de sigilarea acestui sit și față de lipsa de garanții. Un lucru care a fost o cerință sine qua non din partea noastră. În momentul în care situl este sigilat, apa nu mai poate să penetreze acest sit și nici nu vor mai exista acele mirosuri neplăcute care afectează riveranii. În ultima comunicare de la sfârșitul lui iulie, ni s-a spus că sigilarea înaintează, că se înregistrează progrese și că, de asemenea, colectarea de gaze se petrece mai bine decât înainte. Dar, în ciuda acestui fapt, uh, rămânem îngrijorați. Un al doilea element de îngrijorare este unul care ne-a parvenit la... Care ne, despre care am fost informați anul trecut și anume despre toxicitatea pânzei freatice, a apelor subterane. Ni s-a spus că acest lucru ar avea ca și cauză existența unui incident. What remains of concern for the commission is whether unei găuri de foraj care se întindea pe toată lungimea sitului, gaură de foraj care a fost înlăturată. Asta pentru a preveni o poluare extinsă. De la bun început, uh, Comisia a analizat impactul asupra, sitului asupra pânzei freatice. Înainte de deschiderea petiției, Comisia deja avea un dosar pe acest caz și îngrijorarea numărul 1 pe care am avut-o a fost următoarea. Exista o deteriorare extraordinară între relații, în relațiile dintre localnici și Agenția pentru Mediu. Exista o pierdere totală a încrederii între cele două părți și de aceea Comisia a făcut un lucru neobișnuit, a rugat numirea unei părți terțe pentru a evalua toxicitatea sitului. Lucrul acesta a fost uh, aprobat de autoritățile britanice și acest lucru s-a întâmplat în... Uh, iar evaluarea s-a făcut în 2006. Obiectivele însă s-au uh, schimbat în ce privește procedura, inițierea procedurii de neîndeplinire a obligațiilor din tratat. Bineînțeles că Comisia poate sarcina probei, ca în orice altă procedură. Există acum un dosar pilot pe acest caz, lucru care reprezintă un prim pas în procesul de inițiere a acțiunii în justiție pentru neîndeplinirea obligațiilor. Date fiind actualizările pe care le-am primit din partea petiționarilor, am dorit să vorbim din nou cu Regatul Unit la următoarea întâlnire și să clarificăm care sunt progresele înregistrate în sigilarea sitului și în privința colectării de gaze care provin de la deșeuri și, bineînțeles, să lămurim dacă sau nu există anchete penale în curs sau nu. Mulțumesc. Uh, this sounds most, uh, most uh, good. <laughs> Uh, it may... Sună bine, poate fi util. Deci e păcat că această petiție se tot discută de șapte ani încoace. N-am înțeles prea bine ce a fost cu acea amendă de 27.000 de lire sterline. Va fi o compensație pentru ce anume? N-am înțeles. Oricum, o să menținem această petiție deschisă. Și cred că domnul Riturga, care tocmai a avut un raport cu privire la gestionarea deșeurilor, a reușit să acopere un pic și interesele noastre și în tot cazul ne vom da silința. Vom trimite o scrisoare ministrului mediului din Regatul Unit pentru a afla mai multe despre ceea ce se va întâmpla în viitorul apropiat, ce se va întâmpla astăzi și ce se va întâmpla mâine. Vă mulțumesc foarte mult! Now we're waiting for Mr. Brewer there is uh, number 16 uh, but oh, da. Acum trecem la 16 o acțiune împotriva proiectelor de dezvoltare a noilor sporturi de iarnă din Melau și Damüls, în Austria. Poate Comisia dorește să spună ceva despre petiția 16.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 Okay. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Uh, sorry for the delay, but uh, it was very interesting also for us to listen to this. Uh... Scuze pentru întârziere, dar și pentru noi a fost interesant uh, să ascultăm uh, petiția mai devreme, cea privind cazul românesc, pentru că are legătură cu uh, um, um ceea ce vrem să spunem uh, noi și așa că mulțumim pentru ocazia de a discuta pe directiva privind impactul asupra mediului. Uh, Așa cum uh, s-a văzut și în uh, activitățile noastre, această directivă EIM este una dintre cele mai discutate și prezente în activitățile acestei uh, comisii. Aici avem de-a face cu o aplicare necorespunzătoare a acestei directive în Austria și cred că este cumva o problemă obișnuită pentru această directivă pentru că se leagă la modul în care se face procedura de examinare. Este o procedură pe baza căreia se hotărăște dacă un um, um proiect trebuie să se supună um, um, evaluării privind impactul asupra mediului sau nu și um, aici, um, în mod, normal, statele trebuie să hotărască um, ce fac, fie prin stabilirea unor valori limită, fie prin uh, analize de la caz la, cal, la caz. Și s-au realizat și statistici, se pare că 69 dintre cazuri se referă la această problemă de examinare când e vorba de directiva EIM. Uh, și în ceea ce privește decizii hotărârile judecătorești, 80 um, hotărârile luate de um, CEJ se referă la această problemă. Uh, Așa că s-a solicitat răspunsul la două întrebări. Cum uh, va garanta Comisia că punctul de vedere în ceea ce privește aplicarea acestei poziții în legătură cu directiva uh, EIM va fi uh, disponibil în toate statele membre și apoi dacă este necesar să se modifice directiva sau anexele pentru a se garanta o garantare comună a legislației privind EIM. Și acum o să vă o să vă răspund la instrumentele pe care le are Comisia în ceea ce privește aplicarea în statele membre. Uh, și apoi o să vă menționez câteva lucruri despre procesul de revizuire a directivei. Pentru a se garanta aplicarea uniformă în statele membre acestei directive, Comisia face o verificări sistematice privind conformitatea. Statele membre trebuie să transpună aceste norme. Noi verificăm cum sunt transpuse. În ceea ce privește plângerile și petițiile pe care le primim, analizăm modul în care directivele sunt uh, aplicate în statele membre. Mai avem de asemenea un grup de experți care este alcătuit din experți naționali uh, de la EIMO și SIM și uh, Uh, discutăm împreună cu statele membre, facem schimb de păreri privind diversele problematici, încercăm să avem o interpretare uniformă. Mai mult uh, sunt uh, astfel de grupuri nu doar la nivel european, ci și la nivel național. De exemplu, în Italia sau Spania există câteva grupuri care reunesc autorități regionale răspunzătoare pentru implementarea directivei EIME și nu în ultimul rând Comisia pregătește ceea ce numim documente de orientare care explică modul în care o directivă poate fi aplicată și acordă câteva de detalii. De exemplu, avem un document privind procedurile de examinare, cum ar trebui să se desfășoare acestea. Anul trecut am publicat un document care este legat de jurisprudență uh, Curții Europene de Justiție și toate aceste tipuri de documente sunt disponibile pe, site, pe site-ul nostru și mai pregătim și alte documente. De exemplu, până la sfârșitul anului sperăm să avem deja un document privind um, uh, biodiversitate și schimbările um, climatice um, în contextul EIME. Uh, Astfel, mai sunt de asemenea și uh, exerciții de um, construire a capacităților. Am avut sesiuni de uh, formare cu judecători din uh, Uniunea Europeană, încercând să le explicăm uh, această problematică, dar în ciuda acestor referințe, tot uh, ne confruntăm cu probleme de implementare în statele membre. Aș spune că e logic, mai ales în ceea ce privește examinarea, pentru că în fiecare an se desfășoară 34.000 de uh, examinări care se desfășoară în întreaga Uniunea Europeană. Deci, din punct de vedere statistic ar fi imposibil să nu apară probleme legate de aceste situații. Problemele de examinare nu provin din prevederi neclare ale directivei. Aceasta a fost uh, um, elaborată și, exprimat, și explicată de către um, um, comisie. Este destul de clară, dar uneori problemele cu care ne confruntăm um, sunt cauzate de lipsa voinței politice a unor autorități, fie la nivel național, regional sau local, de a implementa corespunzător uh, directiva. Mai poate uh, fi vorba și de lipsă de resurse. Am auzit și um, discuția dinainte, de atunci când um, trebuie să evaluezi dacă un proiect are nevoie de IMS sau nu, uh, s-ar putea să nu fie expertiză suficientă, mai ales la nivel uh, regional și local. Mai poate fi vorba și de probleme provenite din structura constituțională unui stat. De exemplu, unele state regionalizate um, duc la apariția unor probleme mai um, frecvente de implementare a acestei directive. Deci, uh, apoi, Comisia a fost întrebată dacă ar trebui să fie schimbată directiva și care ar fi rezultatul acestei modificări. Noi considerăm că directiva este formulată uh, corect, poate că pot apărea anumite probleme, dar chiar și dacă modificăm uh, um, directiva, nu putem garanta că totul se va soluționa, pentru că v-am spus că mai sunt și alți actori implicați în acest proces. În, în pofida acestui lucru, deja în 2009 am uh, lansat pe baza unui raport o consultație publică pentru revizuirea acestei directive EIME și rezultatul acestor consultări uh, care au avut loc anul trecut, în 2010, a um, revelat faptul că una dintre problemele principale era legată de, erau legate de examinare, care nu erau desfășurate corespunzător producători și uh, derivau două efecte. Pe de o parte, unele proiecte care ar trebui să se supună unui, unei EIM um, uh, complete uh, nu um, Uh, nu sunt supuse la acesta și pe de altă parte se conduc uneori prea multe astfel de uh, um, EIM-uri. Deci în contextul revizuirii directive, problema examinării va fi una dintre chestiunile uh, principale, iar Comisia va încerca să uh, simplifice procedurile, să le facă mai clare pentru a se evita astfel de probleme în punerea în aplicare. Dar așa cum am spus uh, și înainte, chiar și dacă modificăm directiva, nu suntem siguri că toate problemele ar dispărea pentru că este imposibil uh, ca uh, Comisia să fie acolo alături de fiecare factor de decizie, fiecare um, autoritate pentru a vedea cum se desfășoară um, examinările. Dar noi vom furniza în continuare linii directoare și informări care sperăm să îmbunătățească uh, aplicabilitatea și eficiența um, directivei și punerea ei în aplicare uniform în întreaga Uniune Europeană. Mulțumesc, uh, domnul Kirland. Mulțumesc. Nu vreau să las pe nimeni să aștepte, nici pe mediatorul polonez și de aceea vreau să spun foarte pe scurt următoarele lucruri. Un lucru trebuie să fie spus clar, e mai degrabă o întrebare. Scrisoarea domnului Potocnic care urmează solicitării arată foarte clar că pistele de schi trebuie să fie implicate în chestiunea dacă și dacă limitele ecologice au fost sau nu atinse. Aceasta mi se pare întrebarea fundamentală și chiar la această întrebare mi se pare că în cele din urmă comisia și-a schimbat ușor opinia, pentru că dacă n-ar fi fost așa, ar fi trebuit să se respecte legislația națională care excludea pistele de schi din această sferă. Dacă s-a schimbat poziția comisiei, întrebarea este care este statutul pistelor de schi pe viitor și uh, cum va fi ea introdusă în aplicarea legii de acum încolo. Este misiunea Austriei și a altor state membre să rezolve lucrurile cu minte pentru că până la urmă este nu numai o problemă concurențială, ci și o problemă a costurilor, dacă sau nu se efectuează o evaluare de impact asupra mediului, dacă este nevoie de măsuri de echivalare sau nu și așa mai departe. Deci este o chestiune care costă mult, prețurile de listă sunt mari și până la urmă aceste prețuri vor fi suportate de consumator. Nu se poate ca unii să fugă de responsabilitate și ceilalți să trebuiască să plătească pentru tot. După cum v-am spus, în curând vom avea o nouă directivă. Aș pleda ca aceasta să această petiție să fie menținută deschisă până în martie anul viitor pentru a mai putea primi informații cu privire la liniile directoare adaptate ale comisiei, lucru care este esențial, iar dacă nu, dacă ajungem la concluzia că liniile directoare nu sunt suficiente, atunci trebuie să fie modificată directiva în cele din urmă. την αναφορά ανοιχτή, περιμένοντας το τελικό κείμενο. Mulțumesc. Atunci menținem petiția deschisă deocamdată. Comisia are din nou cuvântul. Just a small clarification. So the... O mică clarificare. Propunerea Comisiei de a revizui, revizui directiva va avea loc uh, la mijlocul anului viitor. Până la sfârșitul acestui an vom publica liniile directoare. În ceea ce privește proiectele de anexa 2, precum uh, zonele cheie și felul în care acestea sunt evaluate în funcție de EIM, există deja un screening în desfășurare, există și o jurisprudență bogată a Curții de Justiție a Uniunii Europeane, Europene care spune că dacă statele membre, în urma unei analize de la caz la caz sau în urma stabilirii pragurilor nu trebuie să țină cont doar de dimensiunea proiectului, ci și de situarea acestuia. Deci trebuie evaluate nu numai efectele directe ale proiectului, ci și proiect, efectele indirecte. Acest lucru rezultă clar din documentele noastre directoare și va rezulta și mai clar din revizuirea directivei. Unul dintre obiective va fi acela de a integra jurisprudența curții în directivă, astfel încât să fie clar pentru toată lumea sau mai clar uh, și să fie mai ușor de pus în aplicare. Sper că astfel v-am răspuns la întrebare. Mulțumesc, domnul Vilan ne va spune. Da, sunt de acord, dar aș spune că până atunci să ne alocăm suficient timp încât să actualizăm dosarul pentru că vorbim despre un dosar învechit, vorbim despre niște fapte găsite în urmă cu un an. Εντάξει. Επομένως κρατούμε την αναφορά ανοιχτή και τα ξαναλέμε. Ευχαριστώ πολύ. Mulțumesc foarte mult. Atunci vom relua, vom rediscuta acest subiect. Uh, waiting, I'm informed that we are waiting for the mi se spune că așteptăm să vină ombudsmanul polonez. Noch eine Minute haben. Also es ist ein Skandal. Este inadmisibil felul în care este gestionat timpul. Dacă avem atâția petiționare, atunci secretariatul trebuie să aibă alte sloturi, alte alocări, să, existe, să fie altfel alocat timpul. Eu am fost prezent la timp și am așteptat o oră până să înceapă dezbaterile după care a trebuit să mă duc în altă parte. De asemenea, cer ca dispozițiile noastre să fie respectate, pentru că nu se poate ca dintr-o țară, dintr-un stat membru să vină 20 de colegi și să vorbească despre același lucru. Trebuie să reducem numărul intervenienților, pentru că m-am săturat să, să, să tot ascult minute în șir felul în care este prelucrată politica națională în Parlamentul European. Λαμβάνουμε υπόψη σας τις παρατηρήσεις să Να ne απλώς plosul da, am luat notă de comentariile noastre. Oricum, aveam prevăzut să ne întâlnim cu mediatorul polonez la ora 11 cu ombudsmanul. Avem o mică uh, întârziere, dar nu cred că e vina petiționarilor. Intervenție fără microfon. weil, äh, weil, weil die Zeit gerade nochmal ist, sage, möchte ich meinen Kollegen Wieland unterstützen. Îl sprijin pe colegul Wieland. În momentul în care facem ordinea de zi, ar trebui să avem un tablou temporal intern pe care să-l respectăm. Într-adevăr, domnul Wieland are dreptate, vine punctual, după care trebuie să meargă la altă întâlnire și așa mai departe și se vede obligat să nu-și respecte agenda petiționarii care sunt alocați spre final trebuie să uh, poate beneficia de o, presc, de o procedură prescurtată, să spunem așa. Iar dacă știm că avem un slot de o jumătate de oră, atunci trebuie să fie respectat, pentru că altfel nu este deloc drept față de ceilalți petiționari. În loc să vină un petiționar, vin deodată 10 petiționari și fiecare vrea să intervină și, într-adevăr, fiecare petiționar care vine la Bruxelles ar trebui să aibă parte de același tratament din partea noastră. Haideți să facem o pauză. A venit doamna mediator. Θα αναφέρω, θα μεταφέρω τις παρατηρήσεις στη γραμματική. Θα το λύσουμε, κύριε Γιάννη. Mulțumesc foarte mult. Am luat notă de toate aceste uh, probleme și vom încerca să le eliminăm. Este o mare plăcere acum să urăm bun venit uh, în fața comisiei noastre ombudsmanului uh, polonez, mediatorului polonez. Îi dau cuvântul domnului profesor Liana Filipovici. Chciałabym serdecznie przywitać wysoką komisję. Aș vrea să folosesc această ocazie și să vă mulțumesc pentru că m-ați invitat în fața comisiei dumneavoastră. Mă bucur să fiu aici și să vă prezint principalele aspecte ale activității uh, ombudsmanului polonez, avocatului poporului polonez. După cum știți, această acest uh, post implică foarte mult încredere publică în Polonia și cred că aceasta a fost câștigată de cei cinci predecesori ai mm. mei. Aspectele activității ombudsmanului, avocatului poporului, au fost uh, descrise în uh, Constituția poloneză. Avem de asemenea exemple pozitive și bune practici din alte țări europene legile existente și Constituția poloneză definesc zona de competență a ombudsmanului uh, polonez. Așadar, uh, este vorba nu doar de apărarea drepturilor cetățenilor polonezi, ci și ale unor uh, cetățeni din terțe țări imigranți care adesea ne cer ajutorul. Conform articolului 281 din Constituția Poloniei, noi Trebuie să apărăm libertățile și drepturile persoanelor și cetățenilor, așa cum sunt descrise ele în Constituție și în alte legi poloneze. Faptul că zona de activitate a ombudsmanului este menționată în Constituție înseamnă că, indiferent de uh, mișcările politice și evoluțiile politice din, Lon- din Polonia la care am uh, asistat în ultimii ani, postul uh, ombudsmanului, postul de avocat al poporului n-a fost niciodată pus sub semnul întrebării. Noi investigăm plângeri care se referă la drepturile și libertățile persoanelor și cetățenilor, ceea ce ne uh, distinge de sistemul judiciar, de exemplu. Orice cetățean polonez are dreptul să facă o plângere către ombudsmanul polonez și să ceară să fie investigată o problemă de injustiție sau de proastă administrare. Cetățenii noștri folosesc acest drept. De obicei avem undeva în jur de 50.000 de plângeri depuse în fiecare an. Evident, cifra aceasta poate să varieze, însă variațiile sunt undeva între 50 și 65 de mii de plângeri pe an. Ce se află în afara uh, competenței noastre sunt probleme legate de entități de drept uh, privat. De fapt, e aceeași problemă pentru toți ombudsmanii din Europa. Îmi aduc aminte de ultima conferință pe care am avut-o la Londra, conferința ombudsmanilor, am discutat acest subiect și sunt sigură că îl vom discuta și la următoarea conferință, pentru că foarte adesea uh, companiile private sunt cele care încalcă anumite drepturi fundamentale și ombudsmanul nu are nicio modalitate practică de a interveni asupra acestor entități uh, private sau uh, companii private. Și uh, de multe ori se întâmplă că un consumator face o plângere către oficiile de protecție a consumatorului sau către alte instituții relevante care operează pe teritoriul unui stat membru. Însă, când vine vorba de administrație sau de fonduri, inclusiv fonduri europene, de utilizarea acestor fonduri, aceste chestiuni sunt de obicei supuse controlului Camerei uh, Superioare de Control din uh, Polonia. Este vorba de Camera Superioară de Control Financiar a Poloniei și noi, uh, oficiul ombudsmanului, putem de asemenea să ne sesizăm uh, în legătură cu astfel de cazuri și cred că, din acest punct de vedere, vom deveni din ce ce mai importanți uh, pe măsură ce trece timpul. În astfel de cazuri, noi putem investiga pentru a determina dacă o anumită instituție a reacționat corespunzător. Am avut un caz în orașul Poznan, unde reprezentanți ai minorității romilor au fost forțați să părăsească un restaurant. Și intervenția noastră s-a rezumat la a încerca să vedem dacă poliția a acționat corespunzător într-un astfel de caz și de asemenea am încercat să vedem dacă proprietarul restaurantului a respectat toate standardele relevante în astfel de cazuri. Așadar, ce am putut noi să facem a fost mai degrabă o acțiune indirectă competențele noastre sunt cumva limitate la uh, încălcări ale regulilor administrative a autorităților publice din Polonia. Nu putem să ne ocupăm de chestiuni la nivel european, însă cooperăm cu Ombudsmanul European și într-un mod fructos. Voi uh, recomanda atenției noastră în curând un proiect care sper că va fi Uh, dezvoltat mai târziu și pe baza acestui proiect sper ca toți ombudsmanii din Europa să aibă același uh, număr de telefon, să fie ca un fel de, de linie verde și să existe același număr peste tot ca să fie mult mai ușor de contactat. Deci oricând există un cetățean care uh, se confruntă cu o situație în care drepturile sale sunt încălcate și e vorba de persoane care sunt uh, nou venite într-un oraș sau într-o țară și sunt un pic confuze, au nevoie să se orienteze și așa mai departe, să știe acest număr de telefon de pe o listă de alte numere de telefon utile. Deci dacă am avea o astfel de linie telefonică accesibilă tuturor cetățenilor Uniunii Europene, cred că asta ar fi o idee foarte bună. Am făcut așadar această propunere uh, către Institutul uh, internațional al ombudsmanilor. Eu sunt unul dintre reprezentanții organizației Ombudsmanii Europei, sunt în Consiliu. Cu siguranță acest lucru va fi discutat, dar sper că e bine să fie discutat și aici la Uniunea Europeană. Uh, ar fi un instrument practic, un instrument bun care ar uh, îmbunătăți apărarea drepturilor cetățenilor europeni, dar și a uh, drepturilor rezidenților europeni. Conform legislației uh, naționale poloneze, ombudsmanul trebuie să apere drepturile uh, și libertățile persoanelor și uh, cetățenilor, așa cum, este, cum sunt acestea definite în Constituție, dar de asemenea trebuie să apere principiul tratamentului corect și egal. Așadar, acestea sunt principiile care mi-au fost încredințate și din ianuarie din acest an când am devenit ombudsman și am încercat să uh, acționez cât mai bine în această uh, zonă de competență. Din păcate, până în acest moment nu am primit suficiente fonduri pentru a acoperi această zonă de activitate și cred că noile bugete vor aduce totuși mai multe fonduri. În ce privește cooperarea cu experții agenții externe, am, încercat, am început o acțiune în trei comisii speciale. În primul rând, Comisia uh, împotriva discriminării bătrânilor, apoi Comisia uh, împotriva discriminării migranților și Comisia împotriva discriminării persoanelor cu dizabilități. Fiecare comisie are un program de lucru specific și avem și o echipă specială care ar trebui să ne ajute să prezentăm programul de lucru pentru oricine uh, se simte discriminat. Și mă bucur să vă spun că opinia publică din Polonia și mass media s-au uh, implicat într-o campanie pe care am uh, dus-o împreună în ce privește accesul pentru persoanele cu dizabilități, posibilitatea ca persoanele cu dizabilități de asemenea să uh, poată lua parte la alegeri, mă refer la alegerile care vor avea loc în Polonia duminică. Și am deschis chiar o, un concurs special, am uh, creat un concurs special pentru și un premiu pe care să-l dăm uh, uh, sexelor de votare cel mai bine pregătite pentru a primi persoane cu dizabilități. Mă, mă, mă bucur să vă spun că foarte multe persoane s-au implicat în această campanie, Campania s-a bucurat de multă susținere și de asemenea uh, Cancelaria președintelui polonez a participat la această coaliție pentru persoanele cu dizabilități, cum am numit-o noi. În ce privește tratamentul legal, știu că majoritatea activității care s-a făcut la nivel local uh, e foarte importantă și eu am mai degrabă aici un rol de coordonator depinzând sigur și de mijloacele financiare și toate acțiunile care s-au întreprins la nivel local sunt și ele incluse în raportul meu. Acționăm de asemenea de fiecare dată când uh, aflăm că uh, s-a înregistrat o limitare a unei libertăți. O astfel de plângere poate fi făcută de o persoană individuală sau și de alți mediatori, cum ar fi mediatorul pentru drepturile copilului. Veți vedea pe următorul diapozitiv că veți vedea aici toate tipurile de asistență pe care le oferim pe baza frecvenței acțiunilor noastre, dar vedeți că graficul are o tendință crescătoare regulată. Acest grafic vă arată ce se întâmplă ce s-a întâmplat în 2010, dar începe din 2000, așadar aveți imaginea pe ultimii 10 ani și vă arată un declin pe care l-am marcat în 2010, care s-a datorat și decesului tragic al predecesorului meu, pentru că postul de ombudsman în Polonia este perceput într-un mod foarte personal, iar uh, știrea nefericită a morții tragice a predecesorului meu a avut drept rezultat o scădere bruscă a numărului de plângeri, pentru că opinia publică a luat foarte personal acest deces, deși e vorba de o echipă de 206 oameni, oamenii încă văd acest lucru foarte personal și această instituție foarte personal. Cred că anul 2011 va aduce uh, o, nouă creștere a numărului de plângeri, cel puțin la nivelul din 2009, dar de asemenea și o intensificare a activității noastre în general. Rolul meu în Polonia este foarte special pentru că o plângere poate fi lansată foarte ușor, fără niciun fel de costuri, nu există nici măcar un formular special. Singurul lucru, uh, singura condiție este ca numele persoanei uh, care face plângerea să fie clar și de asemenea să, acestaia să-i se dea un număr. Uh, se pot face plângeri și electronic și ca să fiu sinceră, foarte mulți cetățeni au uh, adoptat această cale a plângerilor electronice. Sistemul uh, prin care se oferă asistență juridică gratuită nu e, din păcate, foarte bine dezvoltat în Polonia și de aceea birourile noastre locale sunt foarte importante pentru că ele oferă și asistență juridică uh, care adesea lipsește în Polonia. Treaba noastră la nivel local este nu numai să oferim uh, asistență consiliere, ci și să uh, îi arătăm cetățeanului direcția în care ar trebui să meargă cu anumite plângere, incluzând și mijloacele juridice pe care ar trebui să le folosească. După cum puteți ști din experiența asta dumneavoastră personală și profesională, adesea plângerile se referă la cazuri foarte complexe din punct de vedere și adesea partea emoțională și partea profesională se amestecă. Și dacă vă uitați la ce am făcut în 2010, puteți vedea că avem aici o structură uh, de activitate tipică. Sunteți foarte familiarizați cu acest lucru, sunt convinsă, pentru că sunteți membri ai Comisiei PETI. Avem noi plângeri, dar avem și plângeri mai vechi care se întorc la noi pentru că uh, au fost considerate importante, dar totuși nu au fost rezolvate. Faptul că numărul de răspunsuri a scăzut puțin nu înseamnă că aceste cazuri au fost uh, abandonate sau nu s-a dat niciun fel de informație uh, poate uh, să se fi întâmplat ca informațiile oferite să, reducă, să aibă drept rezultat rezolvarea cazului. Vedeți aici numărul de cazuri uh, trimise biroului nostru și când e vorba de cazuri noi, de plângeri noi, cred că tendința pe care am uh, văzut-o este una destul de tipică. În primul an după ce ombudsmanul și-a început activitatea, uh, cazurile din, din uh, vechea perioadă cresc, după cazurile din perioada comunistă, după aceea există o scădere, o mică fluctuație, însă cu siguranță uh, numerele, cifrele sunt destul de mari și uh, semnificative. Maniera în care uh, o anumită plângere este abordată uh, arată cumva și statutul ombudsmanului polonez. Există câteva căi. Dacă nu putem să investigăm uh, plângerea, putem să indicăm uh, petiționarului în ce mod se trebuie să acționeze, ce cale juridică trebuie să abordeze pentru a-și rezolva problema. Uh, cifra de, 40, de 34% mă scuzați, pe care o vedeți pe acest grafic se referă fix la aceste cazuri în care am uh, spus, uh, le-am spus petiționarilor cum să acționeze pentru ca plângerea lor să fie uh, rezolvată. Deci e vorba mai degrabă de sfaturi și informații, mai degrabă decât de sfaturi practice. De asemenea, oferim pregătire pentru persoanele care lucrează în birourile parlamentarilor polonezi, pentru că foarte des și ei primesc uh, multe plângeri legate de acțiuni parlamentare și Uh, o astfel de pregătire uh, va avea loc din nou pentru că în Polonia tocmai a început o nouă, o nouă legislatură. Uh, vedeți pe acest grafic tipul de probleme reprezentate de aceste cazuri. Vedeți că cazurile penale sunt în continuare cele mai numeroase. Suntem implicați în această acțiune conform protocolului opțional privind Convenția împotriva torturii și uh, deținuții știu acest lucru, cunosc acest lucru, știu că ombudsmanul este persoana potrivită la care trebuie să apeleze atunci când vor să facă o plângere. De aceea uh, acestea reprezintă grosul cazurilor. Dar de asemenea e vorba și de protecția uh, migranților, e o problemă foarte importantă și am văzut de asemenea foarte multe cazuri spectaculoase. De exemplu, mi-aduc aminte de cazul unei familii mongole care a fost deportată cu încălcarea legii uh, și alte cazuri care au fost uh, tratate în mass media poloneză. În multe astfel de cazuri am reușit să ajungem la o rezolvare uh, pozitivă. Multe dintre acțiunile pe care le-am îndeplinit în favoarea unor cetățeni străini au avut drept uh, rezultat o situație în care am uh, decis să favorizăm acțiunile uh, făcute în favoarea abolirii unor legi și mă bucur foarte mult că legea privind abolirea și mă bucur că președintele Komorovski a semnat această lege Cred că această lege ne va permite să rezolvăm multe probleme și vom uh, putea să ajutăm multe familii nefericite. În legea precedentă pe care am avut-o în Polonia, uh, legea aceea nu ne permitea să ajutăm decât un număr foarte mic de oameni, pentru că acolo ar fi trebuit să dovedim că există fonduri, că ai, ar trebui să dovedești că ai fonduri suficiente pentru a te întreține în Polonia pe o perioadă de un an. Această condiție a fost eliminată. În uh, activitatea noastră, evident, uh, intrăm în contact cu tribunale, curs de justiție, le putem uh, cere să ne ofere uh, dosare, chiar dosare de judecată. Uh, Putem fi parte în proceduri civile sau administrative, putem să ne constituim parte în astfel de proceduri. Totuși, în ciuda faptului că oamenii cred că putem să ne constituim parte și în proceduri penale, lucrurile nu stau așa de fapt. Noi putem fi parte într-un caz legat de un proces penal numai după încheierea acelui proces penal uh, la nivel de tribunal. Așadar, numai după aceea putem acționa, uh, de exemplu, în încercarea de a schimba o, o decizie judecătorească un instrument foarte important pentru noi este reprezentat de așa numitele declarații generale, declarații care de obicei menționează toate cazurile pe care le-am rezolvat cu succes și Dacă vreți, e vorba de un fel de raport general care ne permite să prezentăm tendințele generale. Astfel de declarații generale pot să se încheie cu cerințe legate de schimbarea unor legi în Polonia și această inițiativă legislativă este foarte importantă, deși poate nu e atât de mult o inițiativă, ci mai mult un fel de impuls pe care încercăm să-l dăm uh, instituții legislative și încercăm să ne folosim de acest instrument uh, de câte ori putem. Pe acest grafic vedeți despre ce a fost vorba în declarațiile noastre în fiecare an, ce probleme am considerat noi că au fost cele mai importante și puteți din nou vedea aici că avem o varietate de probleme și de cazuri o noutate pe care am decis să o introduc eu în mandatul meu este uh, așa numită întâlnire periodică, ședință periodică, în cadrul căreia, de exemplu, uh, reprezentanții procuraturii sunt și invitați să participe, dar nu doar ei. Uh, pentru că foarte des suntem într-o situație în care informațiile pe care le primim de la diversele instituții nu sunt suficiente, sunt informații prea generale. Și dacă avem ocazia, de exemplu, să ne vedem cu Ministrul Justiției sau cu Procurorul General, e foarte important acest lucru pentru că putem să obținem informații la prima mână. Iată aici un alt grafic unde puteți vedea uh, publicul căruia ne adresăm, dacă pot spune așa, publicul uh, uh, căruia adresăm uh, declarația noastră și cererile de rezolvare a plângerilor. În fiecare an, uh, eu iau parte de asemenea și la întâlnirea anuală a adunării tribunalelor poloneze și cred că asta e foarte important atât din punct de vedere a, a drepturilor cetățenilor cât și din punct de vedere a drepturilor omului în general. La aceste întâlniri pot prezenta aceste adunări o listă de probleme care sunt pentru mine cele mai importante și care ar trebui uh, rezolvate în special și cu prioritate de către tribunalele din Polonia. Ombudsmanul polonez de asemenea are dreptul să inițieze proceduri în uh, fața Curții Constituționale, dar nu doar la Curtea Constituțională, Participarea poate să se refere la plângeri legate de aspecte de constituționalitate și ne putem constitui parte în astfel de proceduri. Numărul de plângeri uh, făcute în această categorie de care vorbeam nu e foarte mare, însă cred că rezultatele pe care le-am uh, obținut uh, sunt un motiv de mândrie pentru noi. Multe, sau, multe lucruri au fost realizate în timpul mandatului predecesorului meu. De exemplu, în ce privește discriminarea împotriva persoanelor în vârstă. Am reușit să schimbăm înțelegerea, uh, interpretarea așa-numitei vârste de pensionare. Până acum era considerată o obligație, era obligatoriu să te pensionezi la o anumită vârstă. Uh, datorită acțiunilor întreprinse de noi, acum este percepută ca o chestiune opțională. Așadar, doar factorul vârstă nu este suficient ca să faci pe cineva să se pensioneze. Totuși, această regulă nu se aplică deocamdată uh, profesorilor de școală primară și notarilor. Începește notarii, știu că procedurile încă sunt în desfășurare. Când e vorba de profesori, nu pot să fac eu nimic în tribunal pentru că uh, personal eu sunt uh, am o educație, un background profesoral și asta ar putea fi Uh, uh, considerat un conflict de interese, dar sper că o, anumit, că o plângere va fi lansată la un moment dat. Sunt foarte bucuroasă de faptul că și Curtea Constituțională abordează toate cererile făcute de ombudsman într-un mod uh, foarte serios și puteți vedea în următorul grafic că foarte rar se întâmplă să avem cazuri care sunt respinse și multe cazuri sunt rezolvate cu succes. Dar chiar și atunci când pierdem, la Curtea Constituțională. Adesea asta înseamnă că este doar începutul unei enorme dezbateri publice, așadar, până la urmă, legea tot se schimbă ca rezultat al acestei dezbateri, doar că durează luni sau ani. Așadar, uneori, eu însă sau echipa mea înțelegem, vedem foarte clar că șansele de a câștiga la Curtea Constituțională sunt reduse, Totuși încercăm să mergem mai departe cu un caz, pentru că înțelegem că el poate reprezenta o bună ocazie să trezim societatea și să stârnim o dezbatere publică. Așadar, mergem la tribunal chiar dacă știm că uh, Curtea Constituțională va respinge cazul. Și știu că adesea și noastră acționați în acest fel, în sensul că încercați să creșteți sensibilitatea publică față de anumite subiecte. În ce privește procedurile uh, penale, ombudsmanul polonez poate cere ca un anumit, un anumit tip de procedură să fie lansată. Putem, de asemenea, să utilizăm măsuri extraordinare. În ce privește uh, casarea unei anumite decizii, adevărul este că uh, datorită acestui tip foarte special de competență, avem uh, foarte multe plângeri care sunt făcute de avocați. Din cauza că există această posibilitate de casare a unei uh, sentințe judecătorești. Și uh, atunci avocații ne văd ca un fel de ultimă șansă sau un ultim punct de susținere prin care ar putea obține așa ceva. Doamnelor și domnilor, uh, doamnă președinte, în prezentarea mea nu am menționat anumite aspecte eh, de natură socială. Așadar, poate o să spun câteva cuvinte acum. Dacă văd că declarația mea generală nu aduce niciun fel de rezultate imediate, am, aleg o soluție triplă, cum, eh, cum îi spuneam. În primul rând, organizez o dezbatere publică de, de exemplu, pe subiectul uh, protecției sociale pentru persoanele fără locuință. După dezbaterea publică, fac o declarație generală pe care o îndrept către primul ministru, procuror general sau ministru de justiție sau oricare alt ministru relevant în cazul respectiv. Dacă nici asta nu dă rezultate, de exemplu, acum avem o problemă în Polonia legată de unitățile speciale de poliție care pot folosi uh, uh anumite uh, instrumente, arme uh, uh periculoase. Uh, deci, în astfel de cazuri, eu încerc să fac public, opinia publică să-mi înțeleagă cât mai bine punctul de vedere și o plângere lansată la Curtea Constituțională nu este considerată disproporționată. Pe un astfel de subiect putem chiar să organizăm o serie de conferințe și așa am făcut, de exemplu, când s-a discutat legea privind dreptul la viață privată și protecția vieții private în Polonia. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, v-am prezentat astăzi principalele aspecte ale activității mele a ombudsmanului polonez Uh, aria de competențe, sper că v-am uh, prezentat-o cât mai bine, vedeți că este o arie de competențe destul de largă. De ce? Pentru că această instituție a fost creată înaintea tranziției Poloniei la democrație datorită presiunilor sociale. Autoritățile de atunci au considerat crearea acestui post de ombudsman uh, ca o modalitate de a promite cetățenilor că vor avea parte de mai multe libertăți. Și asta s-a dovedit insuficient pentru societatea poloneză, dar cred că datorită faptului că, acest, că această instituție există de 23 de ani și experiența sa este foarte mare. Voi încheia aici prezentarea mea și voi fi dornică să răspund la întrebările noastre. Mulțumesc, uh, doamna Lipovici, ombudsmanul polonez. Γενικής φύσεως ερωτήσεις. Mi se spune acum de la secretaria că putem acum să adresăm uh, întrebări generale ombudsmanului, după care noi va fi de față atunci când vom discuta trei petiții uh, primite din partea unor cetățeni polonezi. Așadar, uh, noi va fi alături de noi până la sfârșitul sesiunii de dimineață. Dacă aveți întrebări uh, generale uh, legate de prezentarea dumneiei, acum aveți ocazia, domnule Ian. Mulțumesc, doamna Icovici. Ați acceptat invitația noastră. Aș dori să-i mulțumesc și colegului meu care a inițiat această idee el a avut ideea și din păcate a avut un accident și n-a putut fi prezent, dar îi urăm cu, toți, cu toții o însănătoșire gravnică. Prezentarea a fost foarte interesantă și să știți că luptăm pe același front, de aceeași parte a baricadei, dumneavoastră sunteți mediator, noi suntem Comisia PETI și cu toții, tuturor ne pasă de interesele cetățenilor noștri europeni. Noi reprezentăm un seismograf al poporului, dacă vreți. Nouă ni se adresează cetățeanul, fără vreun filtru, fără să țină cont de administrație, un lucru care este foarte, foarte important și foarte pasionant în același timp. Pentru mine, Comisia PETI și mediatorul reprezintă niște piloni ai unei democrații puternice și ați demonstrat acest lucru fără drept de apel în prezentarea dumneavoastră. Funcția dumneavoastră este extraordinară. Dați-mi voie să pun câteva întrebări, pentru că deja doamna președinte se uită la mine, știind că trebuie să respectăm calendarul, orarul. Mă surprinde câte cazuri aveți și dați-mi voie să vă pun o întrebare naivă. Ați vorbit despre echipă și aș dori să știu cât de mare este echipa dumneavoastră, câți angajați aveți în biroul dumneavoastră sau în echipa dumneavoastră. A doua întrebare, ați putea spune ceva despre durata medie în care îi se răspunde unui cetățean. Și în al treilea rând aș dori să știu dacă există o limită de sus din acest punct de vedere. Deci vă gândiți la modul, dacă nu rezolvi problema până la data X, o să-i spun cetățeanului că nu se poate să fie ajutat, dar măcar primește un răspuns până la data respectivă. A patra întrebare se leagă de un lucru pe care îl consider foarte interesant, dar pe care nu l-am înțeles. Puteți ancheta la modul activ, de exemplu, dacă percepeți o informație din uh, medii, dacă aflați că cineva a fost se, se confruntă cu un tratament uh, discriminatoriu, puteți ancheta, puteți începe o uh, anchetă și puteți să fiți o parte în proces în faza unei instante, instanțe? A cincea întrebare. Ați spus că puteți casa decizii judiciare, uh, lucru care mi se pare foarte interesant din perspectiva mea de german. Cum se poate întâmpla acest lucru? Ultima întrebare. În cooperare cu Comisia pe Petiții din Parlamentul Polonez, aș dori să, dacă există o asemenea petiție, aș dori să știu cum se desfășoară cooperarea. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări. Practic, contraziceți ceea ce a spus uh, mai devreme, dar oricum rețin ce a spus. Domnul Boștinaru. Thank you, thank you very much. I have only one general remark. Mulțumesc că am doar o remarcă generală. Sunt impresionat, dar nesurprins să văd câtă putere aveți. În primul rând, în felul în care puteți schimba sistemul juridic, în măsura în care este necesar și de asemenea mă impresionează numărul de competențe pe care le aveți la nivel instituțional în momentul interacțiunii cu alte autorități relevante din Polonia. Cred că modelul dumneavoastră poate reprezenta o sursă de inspirație pentru mediatorii proprii în momentul în care aceștia trebuie să apere drepturile cetățenești. Nu întotdeauna aceștia au un rol atât de vizibil. Doamna Lipovici, singura mea întrebare este următoarea. Care este relația dumneavoastră cu Parlamentul Europe, cu Parlamentul Național la nivel instituțional și care este impactul dumneavoastră asupra Parlamentului Național în momentul în care luați cuvântul în, într-o comisie de resort? Uh, mulțumesc. Uh, aș să fiu foarte succint. Vă mulțumesc și eu pentru prezentare. Îmi cer scuze că a trebuit să ies din sală tocmai spre sfârșit pentru a răspunde la un telefon. Um, aș fi uh, impresionat deci mi-a spus, poate nu știți, de dimineață revizuim din nou o, o petiție împotriva autorităților Uh, poloneze în care acestea refuză să elibereze un certificat de stare uh, civilă. Dacă cineva e celibatar sau, sau căsătorit sau um, divorțat. Este vorba de, ce, de cetățenii polotezi care uh, vor să intre într-un parteneriat civil sau o căsătorie între persoane de același sex într-un stat uh, străin, pentru că în Polonia nu se poate acest lucru. Și aici este vorba de problema um, tratamentului discriminatoriu a statului. Dumneavoastră ați vorbit că trebuie protejate libertățile și uh, că apărați principiile tratamentului egal. Sunteți de acord în acest caz că acest tratament nu este este unul egal și um, puteți să reprezentați acest caz în, um, din partea cetățenilor polonezi, pentru că în acest moment 50 de cetățeni um, um, se plâng că li se refuză eliberarea acestor um, Um, certificate și trebuie să spun aici că nu este vorba de uniuni de același sex din Polonia, ci de astfel de uniuni care, se, care au loc uh, în cele 16 state membre care recunosc acest tip de uniuni. Vă mulțumesc, domnule Cashman. Nu cred că mai vrea cineva să mai adreseze întrebări uh, ombudsmanului. Doamnă Lipovici, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Domnule Iar, pentru întrebările foarte bune adresate, aș vrea să încerc să răspund la acestea. În ceea ce privește numărul angajaților noștri, avem 265 de persoane care lucrează în instituția noastră este destul de bine, suficiente. Avem 250 de juriști și până acum am putut să gestionăm cauzele pe care le-am uh, avut. Anul acesta avem uh, prerogative mai uh, extinse în ceea ce privește uh, tratamentul legal și va trebui să mai angajăm 15 persoane care să, se, să ne ajute să rezolvăm această nevoie imediată, dar până acum uh, am uh, dus uh, la bun sfârșit um, cauzele cu angajații pe care avem în prezent. În ceea ce privește termenele limită, în tratamentul unor cauze, acestea sunt diferă de la caz la caz. Uneori oferim un răspuns în decurs de câteva zile, alteori trebuie să așteptăm anumite dosare juridice și s-ar putea să dureze câteva luni pentru că dosarele juridice de la instanțe uh, ne ajung cu greu după câteva luni și știți că asemenea cauze complexe sunt uh, destul de greu de gestionat, durează. și dacă oferi um, un simplu răspuns juridic, poți să rezolvi uh, zece cauze pe zi, dar dacă e vorba de o cauză complexă um, care implică niște hotărâri judecătorești, s-ar putea să fie nevoie de câteva săptămâni sau luni, dar o perioadă medie pentru un caz simplu este undeva sub o lună și pentru cauzele mai uh, complexe în care trebuie să solicităm documente de la instanțe durează 6-7 luni. În ceea ce privește implicarea noastră activă în procedurile legale, Dacă ne gândim la volumul de lucru, am avut um, o serie de dificultăți bugetare, iar în ceea ce privește anularea hotărârilor judecătorești, se poate solicita anularea unei hotărâri judecătorești în cazuri de neglijență sau de eroare judiciară. Acest uh, drept um, aparține părților implicate într-un proces, dar și ombudsmanul se poate um, folosi de acest drept și um, putem um, face o cerere de anulare în 30 de zile. Uneori putem să solicităm o anulare dacă una dintre părțile uh, implicate nu a putut să răspundă din diverse motive de exemplu, în cazurile de extrădare a refugiaților, dacă, să zicem că observăm că autoritățile poloneze au încălcat legea, pot să sprijin refugiatul Uh, și să-i oferă asistență. Dacă reprezentativul nostru susține una dintre părțile dintr-un proces, atunci uh, uh, ne, ne asigurăm că instanța este deosebit de atentă în luarea deciziei. Bine, 260 de oameni uh, nu sunt suficienți pentru ca noi să putem participa la sute de procese. Acest lucru nu se întâmplă decât în cazuri excepționale. De exemplu, am uh, Uh, luptat, am avut campanii împotriva rasismului și a xenofobiei și mă preocupă uh, în special incidentele cu caracter rasist din uh, timpul uh, evenimentelor sportive, incidentele care țin de discriminarea împotriva romilor, încerc să uh, determin um, autoritățile să urmărească astfel de proceduri îndeaproape și pot să spun că am, avem un, o comisie pentru uh, comisii și am lucrat foarte bine și Comisia pentru Petiții uh, din Bundestag, din Parlamentul uh, German și uh, colegii mei um, de acolo au participat uh, și colegii mei au participat la o serie de reuniuni ale um, forumurilor germane și prin această cooperare am inițiat și un uh, program care ne va ajuta să-i uh, ajutăm pe cei care emigrează în Germania sau în Regatul Unit și care ajung apoi uh, fără adăpost. Încercăm să um, determinăm Consiliul uh, polonez să ajute astfel de persoane. Adesea este vorba de persoane care au fost înșelate de intermediarii care i-au uh, adus în țările de destinație și noi practic încercăm să-i aducem înapoi în Polonia și aici cooperarea, mai ales între Germania și Polonia, a decurs foarte bine. Aș vrea să-i uh, mulțumesc și domnului Boștinaru pentru comentariile dumnealui și uh, aș dori să subliniez uh, faptul că în, întrunirile noastre și întâlnirile cu um, Comisia pentru Petiții sau astfel de forumuri sunt destul de frecvente Avem contacte periodice cu uh, organismele parlamentare, dar nu eu nu pot să mă implic în pregătirea actelor juridice, actelor legislative în Parlamentul uh, po polonez, pentru că în acest caz, n-aș putea să obiectez, să protestez împotriva problemelor care ar apărea uh, în legătură cu un anumit document uh, juridic. Deci pot să particip la întâlniri, dar eu nu pot să contribui la elaborarea legislației pentru că nu pot în același timp să o redactez și să o controlez. Și avem și dreptul de a ne adresa Parlamentului uh, uh, polonez în ceea ce privește, de exemplu, problematica drepturilor omului. Acest uh, drept este folosit destul de rar, cam o dată pe sesiune legislativă, vorbește ombudsmanul în fața Parlamentului, dar există această posibilitate oricând ombudsmanul dorește. Aș vrea să adaug de asemenea că sunt uh, implicată în cooperare cu parlamente din alte uh, state, cu Bundestagul, de exemplu, și mai participăm și de, în proiecte de formare, uh, în întâlniri cu comisiile relevante din uh, Senat. Acum aș vrea să-i mulțumesc și domnului Cashman pentru întrebarea dumnealui. Este vorba de o întrebare foarte punctuală uh, Uh, astăzi voi uh, asista la toate petițiile pe care le veți discuta, cele provenind din Polonia. Noi le-am studiat și în acest caz uh, pe care l-a menționat domnul Cashman, eu am solicitat um, autorităților poloneze să înlăture toate obstacolele, pentru că nu este vorba de acordarea unui certificat, pur și simplu. Am uh, solicitat acest lucru uh, autorităților poloneze la 15 martie și am primit uh, un răspuns de la Ministerul de Interne și al administrației în care ministrul mi-a răspuns în mod pozitiv și este de acord că această chestiune trebuie soluționată. Și am înțeles în cazul uh, domnului Biedron, um, petiția dumnealui a primit uh, răspuns pozitiv. Și eu voi încerca să mă asigur că acest acest răspuns și această promisiune din partea Ministerului uh, de Interne va fi pusă în aplicare. Uh, eu mă voi asigura că noul ministru, după alegeri, um, își va ține, va ține de fapt promisiunea actualului ministru. Am acea scrisoare și se pare că respectiva chestiune a fost soluționată. I would also like to... Aș vrea să-mi uh, exprim uh, faptul că sunt surprinsă în mod plăcut că există, conform legislației poloneze, astfel de atribuțiuni, de prerogative destul de large are ombudsmanului polonez. Ar putea fi um, această situație luată drept model și uh, poate că um, acest lucru poate fi exprimat celorlalți uh, ombudsmani din statele membre prin intermediul ombudsmanului european. Poate că ar trebui să începem discuții în acest sens și sper că um, uh, sunteți de acord cu această inițiativă și noi poate o putem sprijini. Și o observație finală. Este impresionant faptul că folosiți uh, scuze S-a inversat ordinea petițiilor și sunt foarte îngrijorată de faptul că avem încă două petiții de discutat, avem o petiționară prezentă care a venit anume pentru a fi aici, n-a primit decât înștiințare cu, cu două zile. Mă bucur că în această chestiune lucrurile s-au rezolvat, însă sunt foarte preocupată de faptul că s-ar putea să nu avem timp. Președinte, aș vrea să um, să remarc și participarea cetățenilor în unele dintre atribuțiile dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult! Dați-mi voie să vă întreb, doamnelor și domnilor, După această reuniune, aș vrea să vă atrag atenția asupra unei tendințe foarte periculoase care apare în Europa. Este această discuție de um, planuri de austeritate. Unele guverne folosesc um, acest context pentru a elimina ombudsmanii regionali, de exemplu în Italia sau în Spania. Bineînțeles, acest lucru ține de competența guvernelor naționale, dar mai ales în momente de austeritate, în perioade de austeritate în care discriminarea poate să ia proporții și mai mari, este esențial uh, și cred că ombudsmanii ar putea uh, Uh, contribui la stabilitate politică. Aș vrea să vă gândiți la acest lucru. Vă mulțumim uh, foarte mult. O să reținem acest, uh, această reflexie. Vom continua acum cu petiția numărul 20 adresată de doamna Henrica Glent, care este prezentă. Szanowna Komisjo, petycja moja numer 1399... Doamnelor și domnilor, petiția mea 1399 per 2010 se referă la transmiterea de acte judiciare între statele europene. Oricând există cetățeni polonezi în străinătate, ei nu pot primi corespondență care lucru care încalcă un regulament din 2007, care ar trebui să garanteze transmiterea prin poștă a corespondenței, indiferent de domiciliu. Dacă tribunalele poloneze hotărăsc să primească acest, să păstreze aceste scrisori, chiar dacă nu au fost trimise, cetățenii nu pot să rezolve problema în care se află și de multe ori se confruntă cu daune materiale pentru că nu pot să răspundă la citația din partea instanței. Și întrebarea mea este de ce nu se poate ca Polonia să adauge un articol în legislația sa, astfel încât aceasta să respecte condiția relevantă din regulamentul 1393 din 2007. Cred că decizia Comisiei Europene ar fi cât se poate de importantă pentru toți polonezii care locuiesc în toată Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Lafka to read the statement of the previous petition. Yes. Puteți să citiți declarația petiției anterioare? Z drugą petycją Da. Este vorba de un caz foarte strâns legat de alt caz, de altă petiție. Amândouă se refereau la același fapt și anume transmiterea de acte judiciare în Polonia și despre faptul că legislația din Polonia nu reține ultimele evoluții din acest domeniu și de faptul că unii cetățeni locuiesc altundeva decât în locul unde au fost născuți, unde s-au născut. Petiționarii care au redactat următoarea petiție, 277 per 2010, m-au rugat să citesc declarația lor. Este greu să ne închipuim o integrare reală și avantaje reale care se derive din această integrare, când vine vorba de libera circulație, de exemplu, în momentul în care îi este imposibil unui cetățean european să aibă o corespondență liberă. Și în momentul în care nici instituțiile nu pot face o nu pot avea o astfel de corespondență în manieră liberă, în special în ceea ce privește documentele judiciare sau extrajudiciare. Despre asta este vorba în această petiție. Comisia Europeană deja a prezentat un comunicat special care ne-a fost trimis eurodeputaților și în acest comunicat se vorbește doar despre uh, anumite chestiuni judiciare, dar noi am dorit să extindem sfera de aplicare, să vorbim despre integrarea europeană, despre transmiterea adecvată a documentelor judiciare și extrajudiciare. Practic, ne-am dori o procedură comună pentru toate chestiunile, fie că sunt penale, administrative, judiciare sau extrajudiciare. În comunicatul Comisiei Europene se vorbește despre discriminare în baza naționalității, dar petiționarii spun că nu este vorba aici despre discriminarea în baza naționalității, ci mai degrabă despre discriminare în baza domiciliului în alt stat membru vorbim despre un drept fundamental al Uniunii Europene și al liberei circulații. Îi cer Comisiei Europene să răspundă în lumina celor deja declarate. În concluzie, trebuie să demonstrăm că acțiunile legislative din Polonia până acum, din păcate, nu respectă trendul integrării europene. Până acum, în cadrul procedurilor administrative, funcționarii polonezi trimiteau aceste documente prin poștă, chiar dacă un cetățean locuia în alt stat membru. În mai, anul acesta, s-a produs o schimbare de 180 de grade, pentru că am primit informații din partea birourilor din provincie că ceva trebuie să se schimbe, că trebuie să se schimbe că trebuie să fie numit un reprezentant juridic și nu se mai poate actualmente să se trimită pur și simplu o adresă unui stat membru, ci trebuie să se definească cine este reprezentantul juridic al respectivei persoane și această persoană trebuie să locuiască în Polonia și va primi scrisoarea din partea mea dar acest lucru nu, nu înseamnă decât un nou obstacol. Deci, practic, în loc să înlăturăm obstacolele, adăugăm noi obstacole în calea cetățenilor noștri. Petiționarii spun că, dată fiind direcția în care merge integrarea europeană, trebuie să ne asigurăm că actele legislative pe care le adoptăm sunt concepute de așa natură încât să faciliteze unui cetățean care locuiește în alt stat membru schimbul de corespondență, fie că este vorba despre chestiuni administrative, penale sau extrajudiciare. Ambele petiții, practic, fac trimitere la aceeași problemă. Din nou, repet, se pare că nu reușim să prindem din urmă trendul integrării europene și nu facem decât să creăm noi bariere în calea cetățenilor noștri. Vă mulțumesc! Mr. Viktorovic and Mrs. Karnovska. Uh... Domnul Viktorovic și doamna Karnovska, Poate ar putea să ne spună care este poziția Comisiei pentru început, după care urmați dumneavoastră. Uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat cuvântul. Într-adevăr, cele două petiții sunt foarte similare cât privește sfera lor de aplicare. Mă voi referi la chestiunile civile și administrative, iar colegul meu se va referi la chestiunile cu aspect penal. în chestiuni administrative, transmiterea, transmiterea de acte nu se bazează pe un instrument unional. Articolul 1 din uh, regulamentul uh, relevant privind transmiterea de documente judiciare, practic spune că acest regulament nu se aplică în chestiuni administrative, ci se aplică principiul acta iure imperii. Deci, practic, nu există un, un instrument european. Dar, în conformitate cu articolul 1, 135 alineatul 2 din codul administrativ, din codul civil polonez, se prevede că trebuie să se respecte regulamentul privind transmiterea de acte judiciare, în uh, martie au fost contactate autoritățile poloneze, comisia două luni mai târziu a primit un răspuns din partea autorităților poloneze, din partea Ministrului de Justiție din Polonia, în care disponibilitatea de a modifica aceste dispoziții a fost arătată, dar a fost arătată la un mod foarte vag. Comisia a pregătit o scrisoare de notificare care în curând va fi transmis autorităților poloneze. Mulțumesc. Oui, merci. Euh, je vais brièvement euh, concernant les questions pénales. Autorul petiției, mă refer uh, la prima petiție, numărul 277, uh, autorul așadar se plânge că articolul 5, paragraful 1 din Convenția privind cooperarea judiciară în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene, datând din anul 2000, stabilind ca regulă trimiterea prin poștă directă a uh, documentelor de procedură către persoana care se află pe teritoriul unui alt stat membru nu este de fapt deloc aplicată în practică de tribunalele poloneze, tribunalele penale poloneze. Și prin urmare, Autorul petiției postulează că legislatorul a stabilit reguli constrângătoare, să, să stabilească reguli constrângătoare, regulament sau directivă, care să permită uh, participarea prin corespondență sau chiar prin e la un litigiu penal și aș spune prin corespondență afacerile extrajudiciare care au însă aspecte penale. Aici se pun două întrebări și uh, Aici uh, se răspunde la două părți, partea civilă și partea penală. Mai întâi, poate Comisia să legifereze în acest domeniu? Asta e prima întrebare. De foarte puțin timp, practic de la tratatul de la Lisabona, putem să intervenim în a stabili reguli comune minimale în ce privește derularea procedurilor penale. De exemplu, și aici citez lista din tratat din articolul 42. Uh, e vorba de reguli minimale în ce privește admisibilitatea probelor, drepturile victimelor și drepturile persoanelor implicate în proceduri penale. Dar, totuși, alegerea legislatorului, alegerea probleme procedurale pe care trebuie să o remediem nu este complet liberă. Mai întâi, noi trebuie să ne uităm la acest articol care stabilește domeniul de aplicare și, în al doilea rând, trebuie să urmăm anumite priorități de natură politică și, de asemenea, și juridică. Aș vrea să reamintesc uh, despre foaia de parcurs pe care Comisia a adoptat-o în 2009 privind drepturile procedurale ale suspecților, persoanelor urmărite, acuzate în cadrul unor proceduri penale și suntem invitați să prezentăm uh, anumite inițiative etapă cu etapă uh, în treptat așadar în domenii specifice. Aici mă refer la activitățile care deja uh, s-au făcut în ce privește directiva asupra traducerii, directiva privind accesul la un avocat, uh, directiva privind uh, drepturile persoanelor acuzate, etc. Și aici se vorbește despre domenii uh, prioritare care ar fi de dorit. Și e vorba de anumite priorități de natură fundamentală. E vorba de dreptul la apărare. De aceea cred că uh, problema trimiterii directe prin uh, intermediul serviciului poștal nu intră în uh, limitele acestui caz. Acesta e un răspuns foarte preliminar. A doua întrebare, și anume, poate Comisia să da în judecată statele membre pentru uh, încălcarea obligațiilor uh, tratatului din cauza încălcării acestor principii din Convenția prin cooperarea judiciară? Noi vedem că codul de procedură penală spune că atunci când părțile sunt rezidente în alt stat membru, tribunalele poloneze pot trimite uh, documente prin intermediul consulatelor sau prin intermediul Ministerului de Justiție și să ceară uh, după aceea autoritățile judiciare din țara terță, din țara corespondentă să uh, facă livrarea, însă constatăm că procedura este complicată de faptul că totuși legea poloneză obligă cetățenii polonezi care trăiesc în străinătate să notifice adresa postală, poștală în Polonia. Să-și notifice adresa poștală în Polonia. Altminteri, uh, uh, aceștia primind. Uh, doamna președinte, scuzați-mă, aveți o soluție la această problemă? Nu, nu o explicație. Nu, nu avem timp, îmi pare foarte rău. În 10 minute trebuie să încheiem și a treia petiție. Am constatat că există o anumită problemă și o lipsă. Deci vorbim aici de o convenție care vine din vechiul regim juridic, care nu este aplicabilă și care... Președintele, am dorit o soluție de la dumneavoastră, președintele. Vrem soluțiile dumneavoastră. Pentru moment nu există o soluție pentru că acest tip de măsuri nu sunt printre prioritățile noastre și nu putem uh, da în judecată statele membre. În regulă, mulțumesc foarte mult. Uh, vom încerca să uh, schimbăm această posibilitate. Mulțumesc. Dziękuję bardzo. Ja pozwoliłem sobie dołączyć do... Mulțumesc foarte mult. M-am alăturat dumneavoastră, chiar dacă nu sunt un membru al acestei comisii, și asta pentru că în urmă cu câteva luni am trimis o întrebare Comisiei Europene cu privire la această chestiune și am primit un răspuns foarte asemănător cu cel pe care l-a oferit astăzi Comisia Europeană. se constată că discriminarea chiar există în momentul unor probleme judiciare, dar când vine vorba de chestiuni administrative, nu se pot pronunța se pare. Cert este că în momentul în care discutăm despre o procedură penală, ne trebuie mai multe garanții când vine vorba despre apărarea drepturilor părților la proces. Nu înțeleg de ce nu putem să percepem lucrurile exact în același mod în momentul în care vorbim despre chestiuni civile, administrative și extrajudiciare. Acestea sunt cazuri care de multe ori nu sunt la fel de sensibile precum procedurile penale. Deci mă întreb de ce nu. De ce nu se poate acest lucru? Întreb Comisia de ce nu există, de ce nu se constată discriminarea când vine vorba despre libera circulație în momentul în care este clar că există obstacole cât se poate de clare în calea transmiterii actelor extrajudiciare. Είναι ένα ερώτημα στο οποίο θα πρέπει να απαντήσει κάποια στιγμή η Επιτροπή. Mulțumesc foarte mult este o întrebare la care, într-adevăr, trebuie să, des- să găsim răspunsuri. Și sper că răspunsul să sosească cât se poate de curând. Dar acum propun să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. David? Uh, okay. Because there the petition is waiting. Okay. Okay. Petiționarul așteaptă, spune doamna președinte. Iată încă o petiție din Polonia. Este vorba despre petiția numărul 21 privind discriminarea. Sunt foarte bucuroasă că ombudsmanul este de față, pentru că Comisia Europeană va trebui să răspundă la întrebările noastre și vă pot spune că vom aștepta cu nerăbdare mai multe decizii pe această temă. Mă bucur că ombudsmanul, că mediatorul polonez este alături de noi, veți vedea cât de, cât de dificil, cât de problematic este chiar și în actuala etapă să continuăm așa și veți vedea cu ochii dumneavoastră că procedura din Polonia nu respectă trendul integrării europene. Veți putea vedea cu ochii dumneavoastră acest, cu ochii dumneavoastră acest lucru și sper că dumneavoastră și echipa dumneavoastră să facă ceva să modifice, acest, să schimbe acest fapt. Pentru că, din păcate, cadrul legislativ în Polonia nu este adecvat. Mă bucur că sunteți prezente și că ne veți ajuta. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul petiționar. Dear Madam Chair, honorable members of the committee, on behalf of... Stimate președinte, eh, stimați membri ai Comisiei, în uh, campania împotriva uh, homofobiei. Reprezentanții organizației noastre, vă mulțumesc pentru că ne-ați permis să uh, ne prezentăm încă o dată petiția. Petiția se referă la uh, faptul că administrația poloneză refuză să dea certificate de stat, stare civilă cetățenilor polonezi care au intenția să uh, încheie un, o căsătorie între persoane de același sex sau o uniune de acest tip în alte țări membre. De la intrarea Uniunii, Poloniei în Uniunea Europene, mulți uh, uh, gay și lesbiene din Polonia au emigrat din Polonia în alte țări și au început relații cu persoane de altă cetățenie. Și în momentul în care doresc să se căsătorească sau să intre în parteneriat civil, uh, au uh, de îndeplinit condiția să aibă un certificat de stare civilă pentru a dovedi că nu sunt deja într-o altă Uniune și că pot intra într-o astfel de uniune sau de căsătorie între persoane de același sex. Din nefericire, administrația polonă uh, refuză să emită astfel de documente cetățenilor polonezi care doresc să se căsătorească cu o persoană de același sex sau să facă un uh, uh parteneriat civil. Totuși, în același timp, cetățenii polonezi care se căsătoresc cu persoane de un sex diferit în străinătate primesc acest uh, certificat de stare civilă fără nicio problemă. Singurul motiv pentru acest refuz este că este orientarea sexuală a celui care cere documentul. Organizația noastră, doar organizația noastră, a primit aproximativ 50 de plângeri în anii eh, trecuți de la gay și lesbiene polonezi care doreau să se căsătorească în străinătate. Toate acestea au fost eh, refuzate de autoritățile Uh, polone. Uh, s-au făcut uh, reportaje cu funcționari polonezi care admit în mod deschis că refuză să dea astfel de certificate. Deci este o dovadă a unei probleme răspândite și a unei politici oficiale naționale de discriminare pe motive de orientare sexuală. În iulie, Uh, reprezentantul pentru uh, tratament egal, uh, susținută și de ombudsmanul polonez, a cerut ministrului de interne să schimbe această procedură discriminatoare. Ombudsmanul și reprezentantul polonez pentru tratament egal considerau că legislația existentă încalcă dreptul la viață privată și respectul uh, uh, la dreptul de viață, la viață de familie a partenerilor. O simplă schimbare a legii pe care să se spună uh, că nu mai este obligatoriu să dai numele partenerului care te căsătorești, va face imposibilă uh, refuzarea certificatului pe baza uh, sexului partenerului. Deși Ministerul de Interne a admis că această schimbare legislativă ar trebui să fie făcută, până acum nu s-au făcut niciun fel de amendamente la, acest, la această lege. Dat fiind mandatul foarte clar al Parlamentului European în a asigura faptul că libertățile fundamentale sunt respectate de către statele membre și uh, dat fiind caracterul evident, vădit, discriminator al politicii unui stat membru în uh, implementarea legislației europene, cerem instituțiilor europene să acționeze în mod decisiv pentru a corecta această situație. Vă mulțumesc pentru atenție. Domnule Ε, ας έχουμε δει... Vă mulțumesc că ați fost succint. Am... Eh, întâi ascultăm comisia. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Din păcate va trebui să vorbesc foarte repede pentru că suntem în întârziere, dar vreau să vă spun doar că Comisia cunoaște problema din problema de ceva vreme și um, am raportat deja data trecută Comisiei pentru Petiții că vom lua acțiuni și am făcut. Am scris um, um scrisori în, la diverse niveluri prin care am spus că refuzul refuzul de eliberare a certificatului ar putea reprezenta o, un obstacol în calea exercitării drepturilor uh, cetățenilor polonezi care doresc să intre într-o um, căsătorie sau parteneriat civil um, care, în țările care furnizează o astfel de posibilitate, cum ar fi Olanda, Republica Cehă, Suedia și așa mai departe. Am primit un răspuns și um, mă folosesc de faptul că este și ombudsmanul polonez aici pentru a spune că în țări înțelegem că există o tendință reflectată în, autori, în, în, um, um, răspunsul autorităților poloneze, însă um, aceste răspunsuri nu ne prezintă și uh, niște termene pentru uh, realizarea schimbărilor în acest sens. Și aș vrea să um, adresez aici faptul că există două părți. Una care justifică verificarea eligibilității și um, uh, chestiunea um, eligibilității și um, Polonia spune că va verifica în continuare uh, condițiile care confirmă că o persoană este eligibilă să intre într-un, uh, într-o căsătorie. Nu cred că are și parteneriat civil Polonia și cea de-a doua parte care uh, indicăm că există o discuție, așa a fost tradus termenul, a început uh, pentru eliminarea acestei uh, cerințe, practic o confirmare a ceea ce ne-a spus uh, ombudsmanul mai devreme. Dar e nevoie de un um, de niște termene, de niște perioade clare. Petiția nu poate fi astfel închisă pentru că trebuie să monitorizăm evoluția și în uh, spiritul uh, înțelegerii reciproce între, toate între toate părțile implicate, instituțiile europene și Polonia. Și aș mai adăuga că Polonia Uh, se referă clar la sfârșitul petiției că nu uh, va că recunoaște că există mm, cetățeni polonezi care vor putea beneficia de această modificare în cazul acelor uniuni, acestea nu vor fi recunoscute în Polonia și atunci ajungem la o altă problemă de recunoaștere reciprocă a uniunilor de același sex de, de către legislațiile naționale. Mulțumesc! Da. Mulțumesc! Vă informez că avem îngăduința interpreților de a mai uh, rămâne cu noi încă 10 minute. Domnul Cashman, vă rog. Îi mulțumesc mediatorului polonez pentru ce a spus mai devreme. Bineînțeles, procedura încă se mai aplică într-un mod discriminatoriu, nu am rezolvat problema și aș dori să-i asigur pe colegii din Polonia că această problemă a homofobiei nu are loc doar în Polonia, ci și în statele membre fondatoare ale Uniunii Europene, motiv pentru care Parlamentul European și Comisia Europeană sunt foarte îngrijorate și își doresc finalizarea ei, rezolvarea ei. Trebuie ca această petiție să rămână deschisă. Avem nevoie de decizia autorităților poloneze și aș dori să mulțumesc peticionarului și mediatorului pentru că au uh, aruncat o rază de lumină asupra acestei probleme. Nu avem o legislație adecvată în uh, statele membre pentru domenii precum regimurile matrimoniale, suficient de bună încât să pună capăt problemelor cu care ne confruntăm. Mulțumesc foarte mult, le mulțumesc tuturor și le mulțumesc și interpreților. Foarte pe scurt, este important ca această petiție să rămână deschisă, să insistăm pe opoziția Parlamentului care să combată discriminarea în baza orientării sexuale, și acest lucru include posibilitatea nu doar de a te deplasa, ci și de a îți exercita dreptul în momentul în care te bucuri de libera circulație. Nu numai că trebuie să menținem deschisă această rezoluție, această petiție, dar trebuie să ne consultăm în permanență cu comisie, astfel încât să nu existe niciun fel de lacune de comunicare. Este o problemă urgentă care trebuie să fie rezolvată. Kiria Ja rozumiem, że tutaj w tej sprawie... Înțeleg că în acest caz mediatorul a spus deja care este situația. Pe măsură ce lucrurile evoluează, înțeleg foarte bine că petiția este deschisă, dar odată ce primim informațiile relevante, trebuie ca acest caz să se și finalizeze Vom menține cele trei petiții deschise oricum. În regulă. Atunci propun să încheiem. Dau acum cuvântul doamnei mediator și îi mulțumesc încă o dată pentru timpul acordat nou în această dimineață. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să încep cu ultimul caz despre care am vorbit, eu sunt convins că acesta este deja finalizat. În baza analizelor noastre și spre deosebire de comisie, noi nu credem că legislația în sine trebuie să fie modificată. Este o chestiune de practică și de dispoziții interne. Ministerul de Interne supraveghează munca acestor funcționari. Acum că am intervenit eu și acum că ministrul a fost de acord cu faptul că certificatul nu este în nicio privință un, nu reprezintă un permis de a intra într-o uniune de acest tip, într-o uniune înregistrată civil, e bine, în opinia mea, ar trebui să așteptăm să vedem cum vor fi rezolvate alte cazuri și vă pot spune că dacă există și alte cazuri de refuz, de acordare de certificate și noi avem uh, întâlniri frecvente, odată la două luni cu organizațiile lesbienelor, homosexualilor bisexualilor și transexualilor. Vă pot asigura că Ministerul va fi ținut la curent cu evoluțiile acestor discuții. Din punctul meu de vedere, situația este cât se poate de clară, dar va trebui să așteptăm să vedem ce se va întâmpla pe teren, ca să zic așa, în practică. Eu voi monitoriza situația, dar din punctul meu de vedere nu este necesară o modificare a legislației. Asta este un aspect. Aș dori să îi mulțumesc uh, lui Glens. Cunosc acest caz, am intervenit de patru ori în acest caz în ultimul timp. Am notificat Ministerul de interne și în patru din cinci cazuri Ministerul de Interne a fost de acord cu noi. Nu pot însă să intru în detalii, cel puțin nu acum. Dar în 30 august 2011 am trimis o scrisoare ministrului de interne în care îi spuneam două lucruri. Nu subminez instituția transmiterii de acte judiciare, dar avem nevoie în același timp de o definire, de o definiție clară a acțiunilor care stau la dispoziția apărării. Și trebuie să analizăm situația atât din perspectivă civilă cât și penală. Mobilitatea cetățenilor noștri este mult mai mare acum. Bineînțeles că trebuie să avem în vedere și costurile pe care le presupune transmiterea de acte, Bineînțeles că prima transmitere este către străinătate, după care un reprezentant din Polonia va fi numit. Dar există o serie de probleme juridice cu care încă ne confruntăm și dată fiind analiza juridică pe care am efectuat-o noi, vă pot spune că Suntem acum în măsură să punem la dispoziția dumneavoastră și la dispoziția Comisiei Europene rezultatele acestei analize, dar este cert că ne confruntăm cu un soi de capcană juridică. De ce? Pentru că în unele cazuri pur și simplu ne lipsesc dispozițiile legale necesare Și să știți că avem un plan foarte clar cum dorim să procedăm. În 19 ianuarie va exista o dezbatere publică în Polonia, vor exista întrebări, vor exista răspunsuri. Cu toții sunteți invitați. Poate și petiționarii doresc să vină, poate și onorabilii membri ai Parlamentului European. După care voi lua în considerare o petiție adresată Curții Constituționale pentru că, practic, acesta este punctul litigios dintre ombudsman și guvernul nostru. Avem numeroase exemple în jurisprudență, avem numeroase analize juridice pe care vi le pot pune la dispoziție și sunt absolut convinsă că acest caz va fi rezolvat în următoarele șase luni. Dacă este necesar, cazul va ajunge chiar înaintea Curții Constituționale. Dar cred că noul ministru al Justiției s-ar putea să fie în măsură să schimbe practica. Să nu uităm că mobilitatea populației noastre este fără precedent, dar e clar că trebuie să rezolvăm lucrurile și vă pot asigura că o vom face și vă, vă pot pune la dispoziție toate detaliile. Mulțumesc, aș dori să vă mulțumesc tuturor și în special interpreților. Mulțumesc din suflet, spune doamna președinte. Thank you, madam. Oh, it was nice meeting you. Thank you. And uh, keep your...